Vă propun să începem. Primul subiect pe ordinea de zi de astăzi este raportul privind scanerele corporale de securitate și vreau să-i dau cuvântul domnului Rivelini pentru a ne prezenta pe scurt conținutul raportului. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș dori să determin pe cei care au responsabilități în domeniul turismului ca în raportul care urmează să fie adoptat în luna martie să preia următoarele propuneri. Deci, posibilele efecte negative asupra sănătății ale scanerelor, inclusiv în ce privește radiațiile uh, de mică intensitate uh, cu care operează aceste scanere. Aș vrea să spun următorul lucru. Pentru sănătate, cea mai bună soluție este tehnologia uh, care se bazează pe sisteme pasive de imagistică cu unde milimetrice care nu emit radiații și ca atare nu comportă probleme pentru sănătate. În al doilea rând, mi s-ar părea că ar fi o soluție binevenită ca o soluție de compromis pentru ocrotirea sănătății umane să se folosească tehnologia care se bazează pe sisteme active de imagistică cu unde milimetrice, care uh, nu conține radiații uh, ionizante. Deci, expunerea să se mențină la limitele care în clipa de față sunt prevăzute în, ca fiind limite superioare uh, maxime acceptabile. În al treilea rând, uh, trebuie să realizăm că pe baza uh, retrodifuziunii de raze X se emite o doză scăzută de raze. Pentru că radiațiile ionizante ar putea să aibă pe termen lung efecte negative asupra sănătății, pentru că efectele au și uh, o putere cumulativă în timp. Ca atare, uh, expunerea personalului din sector și pentru pasageri trebuie să fie minimă. În al patrulea rând, tehnologia bazată pe uh, raze X se emite o doză mare de raze X și ca atare nu este indicată pentru controlul sistematizat al pasagerilor și personalului pe aeroporturi. La eventuala utilizare a scanerelor corporale cu emisii de raze X, cu o trimitere la punctul 3, eh, este cert că pasagerii sensibili la radiații ionizante, de exemplu femeile însărcinate și copii, eh, trebuie să beneficieze de un tratament special. De asemenea, persoanele care um, au uh, o situație medicală deosebită, care au stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Și statele membre sunt uh, invitate să controleze în mod regulat efectele expunerii la scanerele corporale și să țină seama și de progresul tehnic, respectiv de instalarea corectă, buna funcționare a acestei aparaturi. La punctul 7, statele membre sunt invitate să furnizeze informații clare pentru pasageri înainte de a se urca în avion în legătură cu uh, caracteristicile acestor scanere corporale. Dar în legătură cu acest punct 7 trebuie să spun că nu a fost uh, introdus punctul în proiectul uh, raportorului pentru că um, aveam doar motive de conciziune a textului. Eu voi propune însă să se preia și acest punct 7 și acum stau la dispoziție colegilor pentru a răspunde la eventuale întrebări. Mulțumesc, doamna Jacqueline Foster. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, aș vrea să spun că sunt cu tot ceea ce s-a expus până acum și Trebuie să spun că inițial am fost raportoare pentru reglementarea 2320 privind siguranța zborurilor. Este un dosar foarte dificil pentru că uh, eu am făcut parte din uh, Comisia TRAN. S-au discutat multe alte aspecte legate de uh, tehnologia care se folosește de efecte asupra sănătății. Și am spus nu o singură dată și repetăm acest lucru, că trebuie să acceptăm ideea că este un instrument suplimentar pentru a combate terorismul. Suntem de acord că este nevoie de asemenea măsuri, dar în același timp trebuie să transmitem mesajul că nu putem tot timpul să reacționăm la situații uh, de risc de genul acesta care apar. Noi ne-am dorit ca serviciile secrete să colaboreze mai bine transfrontalier Există un sistem de uh, rezervare al uh, biletelor. Poate că și uh, din acel moment pot să apară verificări în legătură cu cei care fac rezervările. Sunt și alte subiecte care au fost discutate de noi. Nu sunt neapărat niște măsuri populare, dar în în vremuri dificile nici nu poți să fii foarte popular. Trebuie să vedem cum uh, operăm inclusiv cu uh, profilul pasagerilor care este conturat în uh, aceste verificări. Au existat restricții în legătură cu transportul de lichide, acum se face și controlul încălțămintei și multe altele. Dar Uh, eu spun că uh, ar fi binevenită și o mai bună colaborare a serviciilor secrete pentru uh, a preveni riscuri. Deci serviciile de securitate ar trebui să își facă treaba mai bine. Există acum această propunere în legătură cu scanerele corporale. Uh, Există uh, guverne care au uh, impus deja cu câtva timp în urmă utilizarea scanerele corporale în Marea Britanie, de pildă. Și um, pe aeroportul Schiphol din Amsterdam există um, deci, uh, posibilitatea de a avea această imagine corporală, care uh, nu este uh, neapărat ofensivă, dar există riscurile de radiații. Cred că acesta este elementul crucial. Și Comisia dorește din partea noastră un punct de vedere încercăm la nivel european să armonizăm reglementările, dar eu aș fi de acord cu raportorul că noi trebuie să punem accentul pe tehnologia de care dispunem în clipa de față, dar o tehnologie care să nu aibă un impact asupra pasagerului, asupra stării sale de sănătate. Și exact asta este reflectat în documentul care ne-a fost expus. Dacă uh, ne uh, uităm la ceea ce oferă Wikipedia, dar Wikileaks în clipa de față, vom vedea că um, puține secrete uh, mai pot fi uh, păstrate în zilele noastre. Aceste scanere corporale vor uh, depista tot ceea ce este uh, fixat pe corpul uh, unei persoane. Uh, Sigur că este o tehnologie care permite acest lucru, dar eu cred că trebuie să folosim o combinație de metode care să ne permită să călătorim mai sigur. Trebuie să um, ne asigurăm că cea mai bună tehnologie de care dispunem în clipa de față este folosită și să nu uh, avem doar situația în care oamenii uh, trebuie tot timpul să se expună acestor uh, sisteme de raze X uh, bazate pe retrodifuziune, trebuie să ținem seama de toate aceste elemente pentru a ajunge la o concluzie rezonabilă în documentul pe care îl propunem Comisia. Și sper că și Comisia ne va asculta, că statele membre ne vor asculta și că vom ajunge la o concluzie satisfăcătoare. Mulțumesc, Chris. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vorbi în numele domnului Ogis, care astăzi participă la Comisia TRAN astăzi, dar este raportor din umbră el uh, este de părere că aceste scanere corporale nu uh, pot fi considerate ca uh, nefiind nocive. Propunerile făcute ridică o serie întreagă de probleme. Cum tocmai a spus Jackie Foster, în Marea Britanie scanerele corporale au fost deja introduse. Există îngrijorări legate de consecințele asupra sănătății, cum există și în legătură cu uh, telefoanele mobile și alte elemente. Dar uh, putem uh, oare să renunțăm la tot ceea ce comportă riscuri? În definitiv și când ne urcăm într-un automobil, știm că automobilul poate ucide oameni și asta nu ne împiedică totuși să ne urcăm la volan. Deci, nu trebuie neapărat să creăm monștri care să ne înspăimânte. Este clar că cei care au conceput aceste instrumente și personalul aeroportuar, toată lumea, este de acord că va fi urmărit efectul acestui echipament, astfel încât uh, să nu existe în final niciun fel de riscuri pentru pasageri și personal. în propunerile făcute. Există o serie întreagă de referiri la tehnologie. Eu nu înțeleg care sunt diferențele între ele, nici nu cunosc consecințele utilizărilor, dar este clar că nu este sarcina noastră a parlamentarilor să analizăm tehnologii ci să ne îngrijim să contracarăm eventuale potențiale riscuri asupra sănătății. Trebuie să ne întrebăm și dacă reglementările uh, trebuie făcute pe plan național sau pe plan comunitar, uh, cine decide guvernul sau nu asupra utilizării, cine acordă licențe pentru construcția acestui, uh, dezvoltarea acestui echipament, pentru a avea garanția că nu există radiații nocive. Iar în propunerile raportorului nu, nu reiese clar cine trebuie să acționeze aici, ce tip de acțiune trebuie întreprinsă. În aliniatul 3 se propune ca noi să evităm, noi evităm uh, recurgerea acestei tehnologii. Cine sunt acești noi? Ce anume cerem? trebuie să fie o propunere care eventual să găsească soluții pentru o finanțare europeană care se Um, cerceteze, să analizeze această tehnologie. Nu știu altfel unde putem ajunge, pentru ce vom vota. Pentru că uh, dacă uh, suntem uh, un grup de amici care într-o sâmbătă seara ne întâlnim la un uh, pahar de vin și discutăm despre aceste scanere corporale, atunci poate că nu ajungem neapărat la o concluzie fezabilă, dar eu de câteva luni trebuie să trec prin aceste scanere corporale În felul acesta nu a trebuit să uh, mai fiu palpat de către personalul de securitate de la aeroport și <laughs> exista din acest punct de vedere și un avantaj al acestui scanner corporal. Dar, uh, bun, uh, obiectivul fundamental a fost menționat deja. Încercăm în felul acesta să ne ferim de atacuri teroriste. Mulțumesc, Cris. Sabin Wills. Mulțumesc. Mă întreb dacă aceste scanere corporale într-adevăr aduc o mai mare siguranță, pentru că uh, ele într-adevăr nu pot să uh, verifice decât ceea ce este fixat pe corp, nu ceea ce eventual a fost ascuns în uh, Uh, corpul uman, pentru că atunci ar fi trebuit să avem raze röntgen. Iar dacă ne gândim la teroristul acela care și-a ascuns explozibil în chiloți, uh, uh, te întrebi până la urmă care ar fi utilitatea scanerului corporal dacă cineva care dorește cu orice preț să urce la bordul unui avion cu explozibil ascuns în corp, nu reușesc să evite riscul. Să ne gândim însă și că utilizarea scanerelor corporale um, creează o expunere mai mare la uh, raze X de la 30 până la 300 de gigahertz de pildă. Deci se spune de asemenea că studiile încă nu au demonstrat că există riscuri pentru sănătate. Este deci o concluzie similară ca și în cazul telefoanelor mobile, dar în continuare privind telefonia mobilă există dubii. De asemenea, ne întrebăm ce se întâmplă cu personalul care se află tot timpul în preajma acestei aparaturi. După aceea, pe mine mă interesează și aspecte legate de confidențialitatea datelor a persoanelor care sunt uh, controlate, pentru că deja se spune că nu poate să existe o garanție 100% privind protecția datelor. Deci, uh, de asemenea, asemenea, caracteristicile corporale, individuale uh, devin evidente, fie că porți un cateter, fie că uh, ai un dispozitiv de stimulare cardiacă sau altceva. Iar uh, ne putem întreba ce se întâmplă cu copiii mici copii mici nu vor putea înțelege această procedură, ei vor trebui în continuare să fie pipăiți. Eh, deși eh, de fapt noi eh, ne dorim să nu atingem un copil străin neapărat pentru că putem să-l speriem. Să ne gândim și că în Italia, de pildă, scanerele corporale au fost desființate. În felul acesta, însă, cozile la control au devenit mai lungi. Trebuie să luăm în calcul avantajele și dezavantajele. Mulțumesc. Iolanda Hipner. Dziękuję bardzo. Mm, wszyscy się zgadzamy z tym, że wprowadzenie skanerów Mulțumesc. Suntem cu toții de acord că introducerea scanerelor corporale era menită a asigura o mai mare securitate pentru toți pasagerii din uh, traficul aerian. Dar trebuie sigur să uh, cântărim puțin lucrurile și să vedem în ce măsură avem mai multă securitate și cât va costa acest supliment de securitate în materie de sănătate. Pentru că nu toată lumea care trece prin aceste scanere uh, este în cea mai bună stare de sănătate. Există persoane care poate au fost operate într-o anumită uh, Uh, țară li s-a introdus un dispozitiv medical um, și apoi trebuie să treacă prin aceste scanere. Deci, aceste dispozitive ar putea să fie afectate negativ de, de unde. Deci, până la urmă, un astfel de scanner ar putea să dăuneze sănătății unei persoane care a suferit recent o astfel de operație. Avem acum un schimb de opinii dar trebuie să ne dăm seama că aceasta este o problemă foarte, foarte gravă, foarte serioasă pentru mulți dintre pasageri. Uh, și femeile însărcinate și uh, copiii ar putea de asemenea să fie afectați de astfel de radiații. Nu putem să ne imaginăm că o femeie însărcinată nu va fi afectată de aceste radiații. Nici nu știm care sunt efectele asupra copilului, care vor fi efectele cumulative pentru cei care trec frecvent prin astfel de scanere ar putea să fie foarte uh, dăunător pentru sănătatea lor, ar putea să ducă la uh, boli. Nu știm, de fapt, cât de dăunătoare, cât de nocive sunt aceste scanere pentru sănătatea umană. În momentul de față se utilizează tot felul de metode uh, de verificare care ne surprind și sunt de acord cu colegii. Avem nevoie de uh, o îmbunătățire a, servi- a serviciilor secrete, a activităților și a informațiilor pe care le culeg atunci când există pericole teroriste. De exemplu, am, auzit, am văzut cu toții la televizor că um, au fost, um, au ajuns la bordul avioanelor um, pachete sau uh, um, valize și în cele din urmă, de fapt, persoana pasagerul respectiv n-a mai ajuns la bord, iar avionul a fost reținut la sol până când s-a găsit valiza sau pachetul respectiv și au fost uh, îndepărtate. Deci, există multe modalități de a asigura securitatea în aeroporturi, iar aceste tipuri de scanere ar putea să fie nocive pentru sănătate. Și poate că ne-am pripit atunci când am cerut introducerea lor. Nu spun că această metodă nu s-ar putea dovedi până la urmă extrem de utilă, dar deocamdată noi nu știm dacă aceste scanere vor avea sau nu un efect negativ asupra sănătății. Nu știm încă acest lucru. Criton Arsenis. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să mă alătur colegilor care și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu acest subiect. Și eu consider, așa cum a spus și doamna Wills, nu putem să mergem înainte așa. Data viitoare când aplicăm astfel de măsuri, uh, totuși uh, trebuie să ne dăm seama că teroriștii au găsit și până acum, cu toate măsurile noastre, modalități de a eluda controlele. Și atunci, în momentul în care va apare un alt tip de atac terorist, vom discuta despre introducerea unei noi tehnologii și tot așa. Și până la urmă nu avem o abordare strategică în oprirea uh, amenințării. Și cred că nu e proporțională reacția noastră. Uh, Uh, eu am fost foarte alarmat să aud despre toate aceste efecte negative asupra sănătății pe care le au scanerele corporale. Nu eram la curent cu aceste lucruri și faptul că ele sunt deja utilizate în anumite țări europene e un, un, un semnal de alarmă. Cum pot să utilizeze anumite țări europene aceste măsuri uh, în aeroporturi unde, pe unde trec cetățeni europeni și mulți oameni din întreaga lume, cum pot să le folosească dacă ele au implicații atât de grave în ceea ce privește sănătatea publică. Cred că acesta este subiectul pe care trebuie să îl discutăm înainte să discutăm despre extinderea acestei măsuri. Mulțumesc, Carl Schlitter. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să mă alătur raportorului Există, sigur, și uh, există și uh, sisteme pasive de imagistică cu unde milimetrice, care creează o imagine care este mai puțin jignitoare și care nu afectează atât de mult uh, sănătatea. Pentru că aceste uh, dispozitive înregistrează doar undele pasive uh, emise de corpul uman și pot să detecteze și uh, uh, pulberi uh, periculoase și alte astfel de alte dispozitive periculoase. Um, și, deci, um, pe de altă parte, nici această metodă nu poate să detecteze anumite uh, dispozitive dacă ele sunt ascunse um, în chiloți, de exemplu. Deci, nici asta nu este foarte sigură. Um, e, e în orice caz total inacceptabil să existe, să se utilizeze sisteme cu raze X care să dăuneze sănătății. Uh, pentru că foarte mulți pasageri sunt expuși acestor uh, scanere și nu putem accepta să li se influențeze negativ uh, sănătatea. Nu poți să împiedici sigur pe nimeni până la urmă să arunce în aer un avion. Um, pentru că, de exemplu, ca și pasager, poți să îți iei la tine în avion um, medicamentele și, dacă de fapt ai intenții rele, poți să um, le amesteci cu substanțe explozibile și, până la urmă, să arunci în aer uh, avionul sau să provoci o explozie. Deci nu există siguranță 100%. Și cred că ar trebui um, fie să interzicem complet orice fel de um, produse uh, pe avioane, pentru că există Um, și posibilitatea de a uh, cumpăra medicamentele sau produsele respective la locul de destinație. Nu, nu înțeleg de ce trebuie neapărat duse uh, în avion. Deci dacă vrem siguranță 100%, atunci ar trebui să interzicem orice ar putea să fie utilizat pentru a produce substanțe explozibile. Sigur că pe de altă parte, serviciile de securitate sunt cele care trebuie să decidă care sunt uh, turiștii, pasagerii potențial uh, periculoși sau suspecți. Deci cred că totuși e mai bine să discutăm aceste aspecte înainte să ne grăbim să introducem scanere corporale, pentru că și dacă le introducem, teroriștii vor găsi alte metode alternative de a-și face treaba. Ehm, pentru că să, ne, să nu uităm că există vapoare, există trenuri, există metrouri, pur și simplu problema devine astfel, se delocalizează, este trimisă în altă parte. Adică nu poți să introduci un scanner uh, la ieșirea din casă sau la intrarea la, în gară sau la intrarea la metrou. E o situație uh, absolut absurdă, pentru că atunci ajungem într-o uh, situație în care trăim într-o societate în care suntem supravegheați, uh, 24 de ore din 24. Eu exclud această măsură și o exclud cu convingere, pentru că sunt scumpe um, și nu sunt eficiente și ar fi foarte bine dacă Comisia ar realiza o analiză cu privire la toate legile pentru combaterea terorismului, pentru a vedea ce anume e eficient și ce nu, și apoi să vedem ce, lu- ce măsuri luăm, pentru că integritatea oamenilor totuși este importantă uh, și a societății. Nu putem să încălcăm demnitatea umană uh, sau uh, să punem în pericol sănătatea oamenilor prin utilizarea unor astfel de metode. Mulțumesc. Doamna Iala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru răbdare, pentru că am avut un vot la Comisia de Transporturi și de asta n-am fost aici. Vreau să vă spun că în cazul scanerelor corporale, principala problemă care trebuie să fie discutată cu experții este că vrem să creștem nivelul de securitate într-un domeniu în care avem nevoie de nivelul maxim de securitate pe care îl putem obține. Asta e clar. Pentru că oamenii trebuie să aibă dreptul la mobilitate și sunt atât de mulți oameni care călătoresc cu avionul. De asemenea, introducerea scanerelor corporale uh, ar avea avantajul sau se dorește a fi uh, o metodă care să permită trecerea mai rapidă prin verificările de securitate. Dar uh, acestea sunt invazive, unele dintre ele, și trebuie să vedem ce tehnologii există care ar putea fi utilizate și, a, și să le utilizăm pe, pe acestea. Deci să nu excludem alte tipuri de tehnologie. Acestea sunt uh, punctele principale, cred eu. Acestea trebuie să fie condiții fundamentale. Parlamentul trebuie să apere aceste criterii, primul dintre ele fiind sănătatea. Am auzit uh, mai, părerile mai multor experți pe acest subiect și unii și-au exprimat îndoieli, unii experți în aceste tehnologii spun că există unele riscuri care nu pot fi excluse, unele riscuri pentru sănătate și trebuie să ne gândim în primul rând la cei care lucrează în industria aviației, la piloții, la echipajele care trec în fiecare zi prin uh, scanere, deci trec foarte frecvent și apoi sigur la uh, pasagerii care călătoresc frecvent Acest lucru este și în interesul nostru, pentru că și noi călătorim frecvent. Și vrem să știm dacă are rost să cheltuim, înainte să cheltuim foarte mulți bani pe aceste tehnologii avansate, trebuie să știm dacă ele vor fi eficiente și nu ne vor expune la radiații. În ceea ce privește sfera privată și încălcarea acestora. Eu am trecut printr-un astfel de scanner la Hamburg și singurul lucru care m-a deranjat a fost că nu a fost întrebată înainte dacă sunt de acord să trec prin acest scanner. Pur și simplu am fost uh, împinsă rapid prin el. Aș fi vrut să am posibilitatea de a alege. Au fost uh, cazuri și în Statele Unite ale Americii în care uh, nici aceste scanere nu au putut să ofere garanții de 100%. Dar există și o, acest aspect al integrității, uh, al sferei private. Și dacă Parlamentul se gândește să introducă în mod obligatoriu la aeroportul, scanerele corporale, atunci sănătatea trebuie să fie criteriul principal. Pentru că vedem că încă există îndoieli, cu toate că raportorul, pe care îl felicit pentru munca sa, a fixat niște priorități care cred că sunt rezonabile pentru începutul discuției. Chris Davis, mulțumesc! Foarte pe scurt, uh, aceste îngrijorări legate de sănătate. Vreau să spun oamenilor că eu trec printr-un scanner corporal în fiecare săptămână și încă n-am murit. Deci nu e vorba de o calamitate imediată. Dar aș dori Comisia să răspundă în mod specific la uh, chestiunea sănătății. Ce dovezi științifice există că instalațiile, tehnologiile utilizate au efecte negative asupra sănătății oamenilor? Monsieur Pirillo, Domnul Pirillo? Mulțumesc. Vreau să revin la ceea ce a spus colegul nostru, domnul Rivelini, cu privire la expunere. Au uh, apărut în discuție mai multe probleme, mai multe aspecte pe care cred că ar trebui să le examinăm mai îndeaproape pentru că trebuie să depunem toate eforturile pentru a ne asigura că aeroporturile sunt sigure, că pasagerii călătoresc în condiții de siguranță, dorim ca verificările de securitate să fie mai rapide, mai eficiente, uh, când am călătorit, uh, am fost uh, verificat, de exemplu, și la Budapesta și apoi și în Italia, pentru că se pare că o verificare într-un aeroport n-a fost suficientă, dar trebuie să nu uităm și problemele legate de sănătate. Eu, în orice caz, nu cred că se vor introduce niște dispozitive care să creeze probleme pentru sănătate. Iar cei care trec prin scanere corporale și uh, dezvoltă probleme de sănătate trebuie să uh, sau au probleme de sănătate, trebuie să fie sigur că trecerea prin scanerul corporal nu va avea efecte negative asupra sănătății lor. Sigur că cu toții ne dorim verificări de securitate mai rapide, pentru că cu toții suntem pasageri. Dar în același timp nu vrem să uh, scădem uh, standardele de securitate. Deci cred că ar trebui să susținem acest uh, aviz. Mulțumesc, doamna Foster a cerut din nou cuvântul. Un minut, nu mai mult, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să fac o observație colegului meu, Chris Davis. Sigur, uh, râdem uh, cu toții ne distrăm, dar trebuie să înțelegem cum stau lucrurile. Am lucrat 20 de ani în industria aeriană, aeriană mă scuzați, am uh, citit cărți, am văzut filme despre securitate și uh, eu nu o să iau în derâdere această chestiune, dar în același timp uh, sunt unul dintre cei care spun că sprijinim un instrument suplimentar de combatere a terorismului. Da, acceptăm acest lucru și noi și opinia publică, dar în egală măsură spunem că există tehnologie disponibilă, știm acest lucru, există o tehnologie care este mai puțin dăunătoare decât cea care este folosită acum. Așa stau lucrurile. În egală măsură, nu spunem faptul că comisia trebuie să fie organismul care dictează ce tip de tehnologie se folosească. Acest lucru este foarte dificil, fiindcă uh, se încearcă punerea în aplicare a unui cadru la nivel european prin care să obțină o armonizare. Și în ultimul rând, Chris, tu nu treci prin uh, scanere uh, corporale în fiecare săptămână, ci ești, uh, ești trecut prin scanere corporale la întâmplare, nu tot timpul, și nimănui nu i se întâmplă acest lucru la ora actuală, dar în ceea ce privește tehnologia, există, e vorba de personalul din aeroporturi care uh, trec prin scanere Vorbitoarea este întrebă, de doamna președintă. În termin imediat, sigur. Dar nu putem să tragem concluzii acum, fiindcă tu ai trecut, să zicem, prin uh, aceste scanere de două luni. E prea puțin timp, nu vrem să creăm panică, dar trebuie să spunem clar că unele lucruri trebuie făcute, într-adevăr, dar trebuie să se facă pragmatic, cu cea mai bună tehnologie pe care o avem la dispoziție și, cele, și să ne folosim și de celelalte instrumente, cum ar fi informațiile secrete, să facem tot ce ne stă în putință pentru a Uh, pentru a ocruti pe cetățenii europeni. Vă mulțumesc. Mulțumesc acum. Dau cuvântul domnului Filip Cornelis. Câteva minute uh, reprezentantului comisiei. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Din partea comisiei aș dori să mulțumesc domnului Rivilini pentru acest proiect de aviz. concret, uh, care pune punctul pe I și ne va ajuta foarte mult în activitatea noastră. Vreau să mulțumesc și membrilor care au luat cuvântul în această dimineață. Aș dori să vă înștiințez că pregătim o evaluare a impactului la ora actuală privind folosirea acestor scanere corporale în aeroporturile europene. Am început acest studiu acum câteva luni și sperăm să se finalizeze, să fie finalizat în următoarele săptămâni. Iată de ce este binevenită prezența noastră aici pentru a avea deja o înțelegere prealabilă a părerile, părerii comisiei dumneavoastră. Noi analizăm aspectele obișnuite, cum ar fi impactul social, economic și de mediu, iar această evaluare, în această evaluare a impactului, impactul social uh, va juca un rol foarte important, inclusiv în ceea ce privește efectele asupra drepturilor fundamentale și asupra sănătății. O mare parte a studiului de impact se va concentra pe efectele asupra sănătății. În termeni generale, aș dori să vă spun că, din păcate, nu există la ora actuală instrumente perfecte care să servească scopurile de securitate aeriană. Toate, toate au avantaje și dezavantaje, adesea dezavantaje de securitate, dezavantaje practice care incomodează, care incomodează pe pasageri, dar se consideră la ora actuală că trebuie să, pună, să fie puse în aplicare măsuri de securitate și se încearcă găsirea soluției optime de uh, scanare a pasagerilor și a personalului aerian. Trebuie să existe un uh, nivel suficient de securitate, dar în egală măsură să se asigure și protecția drepturilor fundamentale și, bineînțeles, ocrotirea sănătății în același timp. În ceea ce privește chestiunile legate de sănătate, aș dori să vă mai spun câteva cuvinte. În cadrul studiului nostru, așa cum și raportorul a făcut o diferență între tehnologiile bazate pe, pe unde milimetrice și cele bazate pe radiații ionizante, vreau să vă spun că la ora actuală, pentru undele milimetrice, din fericire, în ambele cazuri, avem deja legislație și regulamente europene, iar uh, aici constatările generale ne arată că, așa cum este valabil și pentru alte aplicații, cum ar fi cuptorul cu microunde sau telefonul mobil, chestiunea principală o reprezintă intensitatea expunerii, fiindcă nu există efecte cumulative, contrar uh, situației radiațiilor ionizante. Deci, atât, atâta timp uh, cât uh, intensitatea radiației nu este foarte ridicată, la aceste scanere nu, se vor, nu vor apărea probleme asupra sănătății în mod normal. Acea, acesta este uh, sfatul experților. În ceea ce privește radiațiile ionizante și aici avem legislație de protecție în cadrul tratatului Euratom, care se aplică tuturor formelor de expunere la radiații ionizante în scopuri nemedicale. Acesta nu este primul caz, uh, scanerele corporale nu sunt primul caz în care se discută și în care se aplică aceste radiații și nu va fi nici, nici ultimul. Principiul uh, acestei legislații merge pe trei niveluri. În primul rând se referă la folosirea acestor radiații în scopuri nemedicale. Aceasta trebuie să fie justificată în momentul în care persoanele sunt expuse la radiații ionizante, pentru a se asigura că există beneficii nete pentru cetățeni și societate care sunt mai mari decât uh, efectele negative. Trebuie să existe, deci, o examinare de la caz la caz. În al doilea rând, protecția sănătății trebuie să fie îmbunătățită pentru a se asigura că dozele de radiații sunt cât se poate de mici, luând în calcul factori economici și sociali dozele de radiație trebuie să fie limitate pentru ca niciun, nicio persoană să nu fie expusă la radiații care să depășească dozele maxime admise. Rămâne la latitudinea statelor uh, membre protecția împotriva radiațiilor, trebuie să existe un organism de protecție împotriva radiațiilor care să își dea părerea privind uh, dozele maxime de radiație și instrumentele și echipamentul care emite radiații ionizante. La, în această etapă, ceea ce vă pot, vă pot spune despre constatările studiului nostru, care sper să fie finalizat în, ultimele, în următoarele săptămâni, Atât am putut să vă spun la ora actuală. Dacă doriți, eh, când studiul va fi finalizat, voi reveni cu informații suplimentare. Dagmar Rosband, un minut. Tusind tak, formand. Ganske kort, jeg var med transportudvalget i Schiphol. Mulțumesc. Pe scurt, doresc să vă spun că am fost la Comisia pentru Transport și am vizitat aceste instrumente, aceste scanere corporale de la Schiphol. Aceste scanere sunt folosite de 5 ani acolo. Personalul aeroportuar trece prin aceste scanere în fiecare zi și sunt supravegheați medical, fiindcă ei sunt cei care folosesc cel mai mult scanerele, scanerele corporale, mă scuzați. Iar după 5 ani nu au survenit probleme de sănătate, asta pentru persoane care folosesc, care trec prin scanerele corporale zilnic. Cum spuneam, eu am participat la delegația de la Shipold și am, am văzut aceste instrumente. Carl Schlitter. De ce... Vreau să vă întreb care sunt costurile măsurilor antiteroriste, inclusiv aceasta. De ce nu discutăm despre transferul de amenințare către alte mijloace de transport și care este care este beneficiul de securitate net? Dar accept și un răspuns scris. pour une euh, réponse, monsieur le rapporteur, pour un rapport qui visiblement... Domnule raportor, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre acest raport care, iată, a stârnit mare interes în rândul colegilor, ceea ce ne bucură. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor, stimați colegi, tuturor celor care au luat cuvântul și au făcut comentarii pe marginea acestui raport, care se pare că, iată, a suscitat mult interes. Noi suntem politicieni aleși și de datoria noastră să promovăm legislație echilibrată și să ne asigurăm că putem avea aceste, aceste instrumente care apără drepturile tuturor cetățenilor. Avem totuși dreptul la sănătate și nu vorbim aici despre um, despre raze X și mm, vorbim despre trebuie, vorbim despre oameni care trebuie totuși să fie ocrotiți la nivelul sănătății și uh, să nu neglijăm uh, sănătatea psihologică. Avem dreptul la siguranță, iar noi, legiuitorii, avem datoria de a avea un comportament echilibrat și de a cântări toate aceste aspecte, încercând să obținem soluția cea mai bună și cea mai echilibrată. Iar uh, colegului care ne-a întrebat uh, ce facem, ce votăm, vreau să îi răspund următoarele. Eu am, uh, am făcut această propunere și am uh, exclus radiografiile din raportul meu, fiindcă această tehnologie nu este potrivită și are efecte negative asupra sănătății. Iar aici sunt de acord cu raportul comisiei. Trebuie să cântărim toate aspectele și până la urmă să introducem instrumente de avangardă tehnologică tehnologie de vârf. Trebuie să punem la dispoziția cetățenilor cea mai bună tehnologie, care într-adevăr trebuie să fie tot timpul actualizată, modernizată. Să vă reamintesc de un filozof care apăra tradiția și care a spus că modernitatea este este asemenea sabiei pe care dacă o apuci de capătul greșit, o să te tai. Trebuie să o apuci de mâner, cum trebuie, fiindcă altfel te tai. Așa și cu tehnologia. Trebuie să o folosim cum trebuie. Mulțumesc foarte mult. Uh, avem termenele pentru amendamente. Vom vota pe 24-26 ianuarie 2011. Iar uh, în mai 2000 11 va avea loc votul în, plen în plenară. Trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. Un subiect important, deficitul de proteine în Uniunea Europeană, care este soluția la o problemă veche. În primul rând, o să dau cuvântul Dau acum cuvântul, deci, raportorului nostru, domnul Tabajdi. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Aceasta este o provocare uriașă pentru Europa. Fiindcă trebuie să se hotărască Europa trebuie să hotărască ce dorește să facă, spor, să sporească producția de, alime, de, de alimente cu conținut în mare de proteine sau să importe sau să exporte carne. Iar uh, aici trebuie să ținem cont de multe aspecte legate de sănătate și de mediul înconjurător. Europa acum uh, este la este într-o situație precară, dat fiind că furajele, mă scuzați, furajele, uh, uh, plantele proteaginase trebuie să fie în cantități mai mari. Iată deci că și acum, um, că acum China a devenit un concurent important în ceea ce privește plantele proteaginoase, În ceea ce privește protecția mediului înconjurător, trebuie să facem o diferență între proteinele din surse animale și proteinele din surse vegetale. În ceea ce privește proteinele de origine animală, Dagmar Rodberend este specialista noastră, se ocupă de acest subiect. Știm foarte bine că de când cu boala vacine bune în 96 uh, pentru rumegătoare am interzis uh, interdicția totală a hrănirii cu proteine animale, iar uh, acest subiect a devenit tabu și a rămas tabu până în ziua de astăzi. În același timp, proteinele animale au un alt efect uh, și la celelalte animale în afara rumegătoarelor, la nerumegătoare. Și atunci ce facem? Uh, rapoartele precedente nu se ocupă de aceste aspecte. Ce facem cu nerumegătoarele și care ar trebui să fie poziția noastră pe viitor? Sunt convins că trebuie să cerem comisiei să efectueze un studiu și să vadă care este situația la nerumegătoare. Dacă acestea pot fi hrănite cu proteine animale și care sunt um, riscurile asupra sănătății a acestui regim. Nu avem foarte multe posibilități în ceea ce privește furajele animale pe bază de proteine vegetale. Iar uh, aceasta din motive economice și climatice. În ceea ce vește motivele economice, e vorba de faptul că există o diferență foarte mare între producția diverselor cereale. Să vă dau un exemplu. La mine în țară, în Ungaria, dacă cineva dorește să cultive soia, sau alte plante folosite ca furaje, nu va câștiga nimic, nu va face, va face profit zero, dar dacă cultive, cultivă cereale, va câștiga 600 de euro pe hectar. Ei bine, mi-e greu să-mi închipui cum am putea să oferim noi 600 de euro fermierilor pentru a încuraja să cultive plante proteaginoase. În Franța avem uh, exemple, avem astfel de exemple, dar uh, din cauza decuplării PAC în cadrul politicii agricole comune, nu putem avea un sprijin țintit. Iată de ce consider că ar fi foarte important în ceea ce privește protecția mediului înconjurător să ne concentrăm pe cultivarea plantelor uh, proteaginoase. Uh, raportul uh, despre care vorbeam nu este prea exact, fiindcă soia mm, nu este o plantă proteaginoasă, dar produsele derivate conțin proteine în cantități mari, astfel încât, vă spun încă o dată, ar fi foarte important să putem încuraja Uh, producerea unor uh, produse pe bază de proteine care ar ajuta la reducerea efectului de seră și um, nevoia de folosire a îngrășămintelor chimice. Iată deci, în ceea ce privește ocrotirea mediului înconjurător, aceste plante proteaginase sunt foarte bune, dar în același timp nu vor rezolva problema furajelor pe bază de proteine pentru Uniunea Europeană. Deci, dacă importăm aceste furaje pentru animale, marea parte a acestora o vor reprezenta produse modificate genetic. Iar uh, aici trebuie să vedem foarte clar cum stau lucrurile. doar 10% din, uh, din nevoile noastre sunt uh, importat, importate, iar noi producem um, mai 20% din nevoile noastre și restul de, uh, de 75% sunt importate și acestea conțin foarte multe OMG-uri. O să vă o să vă șochez, stimați colegi, dar la ora actuală, în Uniunea Europeană, produsele mixate, amestecate, conțin OMG-uri în proporție de peste 90%, ceea ce înseamnă că deficiența de proteine și importurile noastre pun foarte multe probleme de, legate de mediul înconjurător și probleme sanitare. Iată de ce eu propun ca în cadrul propunerii PAC să sprijinim producția plantelor proteaginoase, să controlăm mai strict furajele importate, furajele pe bază de proteine, fiindcă reprezintă un risc uriaș la ora actuală și nu avem altă soluție. Haideți să nu fim ipocriți. Mulți se opun OMG-urile, dar nu se ține cont de faptul că 90% din soia importantă este OMG. Deci ce dăm noi de mâncare animalelor sunt produse care conțin OMG-uri în, în proporție de 90%. Din acest punct de vedere, deci, trebuie să avem grijă, să fim vigilenți. Iar, în cele din urmă, aș dori să vă atrag atenția asupra următorului fapt și aici aș dori să vă cer și sprijinul în acest sens. Și anume, am, ar putea să se înregistreze foarte multe efecte pozitive prin producerea, prin cultivarea plantelor proteaginoase. Aceste plante înlesnesc biodiversitatea, ceea ce înseamnă că în pacul, uh, în pac pe viitor, trebuie să ținem cont de acest lucru. Deocamdată nu cunoaștem uh, acestor uh, nu cunoaștem prețul acestor bunuri publice care trebuie compensate într-un fel sau altul pentru a permite această diversitate iar efectul pozitiv al acestor plante în ceea ce privește combaterea efectului de seră trebuie recunoscut. Aceste aspecte sunt foarte importante pentru Comisia Envi și iată ce am încercat eu să includ în uh, avizul meu. Mulțumesc, domnule raportor. Ca raportare din uh, umbră doresc să vă spun și eu câteva cuvinte. Mai întâi să vă mulțumesc pentru acest raport foarte interesant și care ne arată că discutăm uh, un subiect care poate părea foarte tehnic, dar uh, care atinge foarte multe domenii. Ați vorbit despre dependența și securitatea alimentară, un subiect foarte important. Ați vorbit despre OMG-uri, iată alt domeniu pe care îl atinge. Se referă și la modelul nostru alimentar, în ceea ce privește consumul excesiv de carne și faptul că acest uh, consum excesiv ar putea să aibă o legătură cu uh, persoanele supraponderale și obezitatea, vă reamintesc că între, în statele membre obezitatea este între 6 și 36%, peste un milion de persoane la nivel european. Nu înseamnă neapărat că este din cauza cărnii, dar iată, aici atingem și acest subiect, fiindcă soia despre care vorbim este soia consumată de viteci, nu neapărat pentru consumul uman. Iar uh, în ceea ce privește soia, vă reamintesc că între anii 90 și 2007 consumul a crescut cu 5% pe an și se pun aici probleme de mediu înconjurător, iar aici mă refer la despădurire și la gazele cu efect de seră. Sectorul creșterii animalelor emite jumătate din uh, gesul uh, din sectorul alimentar și 15% din gazele cu efect de seră la nivel european. La nivel mondial, acest sector emite mai multe gesuri decât transportul, deci 18% uh, față de 14% pentru transporturi. Acest subiect este foarte important pentru noi, Comisia Envi, care se ocupă zilnic de probleme climatice. Despădurirea reprezintă 20% din GES, iar în Argentina, în, uh, în ultimii ani, uh, o pătrime din pădure a fost uh, distrusă, mai ales pentru culturile de soia. În Brazilia reprezintă 20% milio- milioane de hectare, iar în Argentina, tot așa o suprafață foarte mare, de patru ori, mai ma- de patru ori teritoriul Olandei și uh, până în 2050, din cauza extinderii culturilor de soia, va fi distrusă o, o suprafață imensă de păduri. Iată deci, acesta este contextul mondial al acestei probleme și vă mulțumesc foarte mult, domnule raportor, pentru faptul că ne-ați reamintit toate aceste aspecte. Aș dori să, pe scurt să vă vorbesc despre omega-3, un aspect care devine din ce în ce mai important, fiindcă carnea îmbogățită cu soia ar avea un conținut mai slab de omega-3, ceea ce ar putea reprezenta o problemă de sănătate publică. Iată, deci, un nou subiect de discuție. Vorbim foarte mult despre sănătate, evident, în această dimineață la aceste subiecte, iar în ceea ce privește Iar în ceea ce privește clifoza, o chestiune legată de OMG-uri, despre care ați vorbit, vorbit și dumneavoastră, domnule raportor, și sunt într totul de acord cu raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc și iată, doream să adaug aceste lucruri și dau acum cuvântul Dagmai Rogberent. Mulțumesc, doamnă președintă. Dacă urmărim această discuție, parcă trăim uh, în mod repetat subiecte care fac obiectul unor dezbateri intense în acest Parlament European. Am început uh, încă acum 15 ani în acest Parlament să vorbim despre riscurile legate de encefalopatia spongiformă bovină, după aceea în uh, perioada 88 până 99 din nou am uh, avut motive să ne îngrijorăm în legătură cu acest subiect. Cunosc foarte bine această tematică. Vorbim și astăzi despre o problemă foarte importantă pe care în parte noi am creat-o. Domnul Tabaci ne-a prezentat uh, un proiect de aviz excepțional pentru Comisia Agri, o foarte bună propunere, dar trebuie să spun că raportorul domnului Hoisling din Comisia Agri este unul excepțional. Este foarte greu să încerci să găsești îmbunătățiri, chiar dacă noi uh, vom face acest lucru. Domnul Tabaci a prezentat lucrurile eh, foarte bune în legătură cu evoluțiile în domeniul utilizării plantelor proteaginoase în furaje. Din păcate, Friedrich Grefe zu Baringdorf, care avea o mare experiență în acest domeniu, din păcate nu mai face parte din uh, Parlamentul European, um, a tras atenția asupra faptului că de multe ori emoțiile puternice duc și la uh, politici reușite. În ce privește făina din uh, carne și din oase, uh, constituie o problematică care ne-a preocupat. Colegul meu, Grefețu Baringdorf și cu mine, de multe ori uh, nu am înțeles anumite puncte de vedere. Dacă l-am interpretat bine pe domnul Tabaci, uh, la punctul 6 al avizului său, își pune problema diverselor surse de proteine. Este limpede că trebuie să încercăm să, să cultivăm plante proteaginoase în Uniunea Europeană. Ne face independenți vis-a-vis -vis de raporturi și ne permite și o îmbunătățire a calității. Și mă refer nu doar la materiale modificate genetic pe care nu ni le dorim, am spus de fiecare dată că voi care interziceți utilizarea făinii de carne și făinii de oase, nu faceți decât ca la un moment dat să facilitați cultivarea și răspândirea de soia modificată genetic, ceea ce noi nu ne dorim. Trebuie să fie limpede că nu vom reuși niciodată pentru sectorul zootehnic existent în clipa de față în Uniunea Europeană să ne aprovizionăm independent cu plante proteaginoase dacă nu extindem culturile. Dacă sprijinim uh, rotația în ce privește cultivarea plantelor, atunci uh, ne vom uh, îndepărta de această independență și va trebui să acceptăm făina din carne și din oase animaliere. La punctul 7 al domnului Hoisling și la punctul 6 al domnului Tabagi există o invitație către comisie să analizeze acest subiect. Sper să uh, nu se petreacă din acest punct de vedere niciun fel de accident. Pentru că dacă până acum utilizarea în hrana animalieră a fost interzisă utilizarea făinii de carne și de oase, fiindcă am avut problema legată de boala SB, ă, pentru că nu exista o marcare corespunzătoare a furajelor, noi ă, putem eventual să Uh, producem astăzi o modificare. Până acum a fost interzisă utilizarea făinii. Dar eu trebuie să spun că este cel puțin la fel de lipsit de etică să folosim făina de pește în furaje. Dacă mă gândesc la interesele statelor din zona Mării Baltice și a Islandei, care Uh, ar dori să ne vândă nouă făină de pește, care însă are un mare conținut de dioxină, atunci uh, cred că intrăm iarăși într-o situație dificilă. Trebuie să spun, dacă eliminăm rumegătoarele din discuția noastră, rămân nerumegătoarele, rămân păsările și porcii. Sunt animale care acceptă orice tip de hrană. Iar dacă noi ne-am permite în Uniunea Europeană luxul de a prelucra în momentul în care sacrificăm animalele doar părțile cele mai bune și ardem și transformăm în ipsos sau în mai știu eu ce celelalte deșeuri pentru că nu uh, acceptăm să le folosim în hrana alimentară, nu este decât un lux inutil. Sigur că trebuie să fim uh, atenți, să nu existe canibalism. Este clar, deșeurile animaliere nu trebuie să fie folosite în furaje pentru aceeași specie. Da, se poate face asta, dar um, să nu um, aruncăm acele părți ale animalului care pentru hrana umană. Mi se par a fi prea grase, dar care ar putea foarte bine să fie folosite ca furaj. Noi, uh, ca cetățeni și uh, ca membrii ai Parlamentului, am propus elaborarea unei metode de prolucrare în baza de presiune, temperatură și evoluție în timp, care este foarte utilă pentru utilizarea acestor substanțe. Atâta timp când nimeni nu îmi um, poate demonstra că această metodă nu ar fi foarte sigură în a evita orice fel de risc de transmitere a unor boli, eu cred că noi putem recurge în continuare la ea. Deci părerea mea, da, pentru cultivarea de plante proteaginoase în Uniunea Europeană, dar și da, pentru ideea că niciodată nu vom dispune de suficiente plante proteaginoase pentru hrana animalieră ca atare, da, și pentru utilizarea făinii de carne și de oase a deșeurilor animaliere pentru hrana animalelor. Mulțumesc, Dagmei Ruth Beren, și acum dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să îl felicit pe raportor. Mi se pare că este excelent. Am spus aceasta și la o reuniune precedentă. Voi reveni la câteva elemente care au fost menționate de către raportor în prezentarea sa introductivă cred că a marcat un element foarte important, faptul că din punct de vedere istoric Uniunea Europeană a fost primul importator de soia din lume. Încă din 2009, însă putem spune China ne-a depășit din acest punct de vedere. Noi trebuie să, în clipa de față, China este primul importator de uh, soia și din derivate din soia. Trebuie să uh, facem un studiu privind proteinele animale. Ați spus foarte bine, era un subiect tabu uh, de mai mult de 10 ani, dar este o sursă care nu trebuie neglijată de proteine. Merită cel puțin să analizăm această eventualitate. Ați uh, spus că din rațiuni economice Producția de plante proteaginoase nu este la fel de rentabilă ca producția de cereale, aveți dreptate, dar pentru proteaginoase de un an a existat o mică creștere iar articolul 68 din uh, regulamentul nostru orizontal permite utilizarea anumitor măsuri. În Franța, în Polonia s-a constatat deja o creștere a culturilor de proteaginoase. Ne spuneți că dacă importăm soia modificată genetic, atunci ea uh, va fi uh, uh, o, un tip de soia care este autorizat în Uniunea Europeană. Dumneavoastră și alți membri ai Parlamentului European au semnalat faptul că este o dezbatere care a început cu mulți ani în urmă, într-adevăr, cu aproximativ 20 de ani în urmă. Și am dezvoltat o serie întreagă de scheme care să permită producția de proteaginoase, de oleaginoase. Și am putea spune că aceste măsuri însă nu au fost deloc eficiente și că, dincolo de aceste măsuri, cererea de soia și de turtă din uh, soia a crescut în Uniunea Europeană, mai ales în sectorul zootehnic. Cererea de uh, asemenea plante sunt între 30 uh, și 35% uh, la nivel și de uh, rapiță în Uniunea Europeană. Mai ales în ce privește rapița, creșterea a crescut pentru producția de biogaz. Dacă ă, ne gândim deci la necesitatea de soia, de echivalenți de soia, avem un necesar de 30 până la 35 la, ă, de, mile de, de milioane de tone ă, pe an. Iar măsura în care 40 de milioane de tone de soia sunt produse în Uniunea Europeană, necesarul este de 2,8 până la 3 uh, tone pe hectar. Deci cu 14 milioane de tone la hectar mai multe față de anul acesta. Trebuie să ne gândim și la producția de cereale Cred că putem prea puțin teren să liberăm din uh, domeniul acesta cultivat cu secară. Trebuie să ne uh, gândim că, din ace- că 14 milioane de hectare reprezintă două treimi din suprafața uh, pe care în clipa de față am avea-o la dispoziție. Deci cum am putea să procedăm ca să găsim o rezolvare. Ținând seama de faptul că avem 10 milioane de tone echivalente ca potențial. Deci 6 tone la hectar ne-ar duce la 1,5 milioane de hectare în comparație cu 14 milioane care ar fi necesare. Deci, mi-e foarte greu ca uh, să afirm că Uniunea Europeană ar putea să devină autosuficientă în ce privește necesarul de plante proteaginoase. Va trebui să recurgem în continuare la importuri. Trebuie să fim realiști. Comunicarea pentru PAC 2013 încă nu a fost publicată. Astăzi pot doar să vă spun că În capitolul care se referă la siguranța alimentară există un punct care menționează proteinele. Și aici se spune că trebuie să încurajăm sinergiile între culturi și uh, sectorul zootehnic și să reținem necesarul, uh, necesitatea de a cultiva plante proteaginoase. Dacă am dori să înlocuim importul de soia am avea nevoie de o suprafață de 14, chiar 15 uh, eh, milioane de hectare. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă. Iar acum, intervenții, înscrieri la cuvânt. Domnul eh, Rossi. Mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce a fost uh, exprimat de colegii mei care au vorbit până acum și de punctul de vedere al Comisiei. Dacă ne gândim la utilizarea uh, făinii de carne și de oase animaliere pentru nerumegătoare, trebuie să ne gândim însă că aceste animale necesită un uh, amestec furaje mixte. Nu trebuie să folosim doar Uh, substanțe proteaginoase pentru că ar fi insuficient. Nu am citit uh, regulamentele uh, care interzic utilizarea făinii animaliere și în același timp acceptă făina de pește trebuie să, asta să ne dea de gândit. Dar mai există și un alt element asupra căruia trebuie să medităm. Dacă este vorba despre deșeurile animaliere și valorificarea lor, ar trebui să introducem o invitație în acest text ca deșeurile animaliere să fie folosite și pentru utilizarea biogazului. Există însă și un revers al acestei medalii, pentru că producția de biogaz în același timp emite și bioxid de carbon în atmosferă. Deci, pe de o parte, dorim să folosim biogazul pentru a valorifica deșeurile animaliere și, pe de altă parte, um, avem aceste emisii. Deci, dacă vom uh, folosi deșeurile animaliere în furaje, atunci poate că vom avea și o producție de energie în final, dar și uh, emisii de bioxid de carbon. Aș vrea ca atare să aflu din partea Comisiei ce punct de vedere are. Dorim să stimulăm acest tip de activitate pe viitor sau nu? Mă interesează modul în care ar putea să fie prelucrate, valorificate deșeurile. Există și un amestec de porumb cu deșeuri uh, animaliere pentru uh, folosirea de biogaz. Și ce facem în cazul acesta cu emisiile de dioxid de carbon? Mulțumesc, doamna președintă. Cred că această problemă a proteinei în Europa este crucială. Cred că nu trebuie să continuăm importurile de uh, soia în același volum. Într-un fel, um, periclităm independența alimentară a Europei. Aș avea o observație la adresa raportorului domnul Tabaști. Mă întreb dacă trebuie să menționăm în acest text neapărat uh, episodul tragic al bolii vacine bune. Cred că nu trebuie în felul acesta să stigmatizăm uh, proteinele animaliere. Sigur că trebuie să ne preocupe uh, siguranța acestei filiere și acestor produse. Sigur că trebuie să valorificăm proteinele vegetale, dar cred că uh, ar fi dificil să ne lipsim de proteinele animale. Un alt element în ce privește consecințele cotelor de import la plante proteaginoase și mai ales soia. Cred că trebuie să instituim un mecanism de supraveghere și de control al originii proteinelor vegetale care sunt importate în Uniunea Europeană și fără niciun dubiu trebuie să amplificăm inspecțiile la fața locului în legătură cu aliniatul 4 în care se vorbește despre uh, controlul alimentar. Aici poate că uh, controlele ocazionale la fața locului nu ar fi suficiente, ar trebui să introducem ideea unui control sistematic. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Tabaci, raportorul nostru. En ce qui concerne euh, euh, votre réflexion. Mulțumesc, doamna președintă. În ce privește uh, observațiile făcute de dumneavoastră, trebuie să acordăm o atenție mai mare schimbării uh, culturii alimentare a cetățenilor europeni, pentru că în ce privește obezitatea și celelalte probleme, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Iar în ce privește siguranța alimentară, am devenit vulnerabil vis-a-vis -vis de uh, piața externă, iar în privința opiniei exprimate de Dagmar Ruth Behrendt, uh, voi uh, susține amendamentul meu la raport, pentru că eu sunt și membru uh, uh, sunt membru supleant într-un fel la Comisia de Agricultură. Am formulat un amendament acolo în care cer Comisiei să efectueze un studiu legat de deșeurile animaliere și sunt absolut de acord cu Catherine Suyer că nu trebuie să excludem posibilitatea de a utiliza făina um, de pește și făina din deșeuri animaliere, dar pentru ne ne, nerumegătoare. Sigur că trebuie să ne eliberăm de uh, orice tabu din acest punct de vedere. De acord și cu domnul Rossi. Eu am fost raportor legat de biogaz și sunt de acord cu Dagmar că trebuie să uh, ne gândim la aspectele legate de proteina animalieră și de biogaz și că ar fi într-adevăr uh, un lux să nu valorificăm deșeurile animaliere pentru a uh, valorifica astfel proteina animalieră. Și reprezentantul comisiei trebuie să știe că noi altfel nu vom reuși niciodată să dobândim o independență în ce privește necesarul de proteine. Este clar că 40 de milioane de hectare ar fi necesare pentru proteina vegetală, dar asta ar însemna nu ne putem permite ca atare trebuie să deschidem poarta pentru utilizarea proteinelor animale. Vă mulțumesc. Sunt sigur că și în uh, Comisia Agri uh, dezbaterea va fi foarte animată vis-a-vis -vis de utilizarea proteinelor animale. Eu am fost ușor prudent în ce privește acest punct de vedere, mă așteptam să existe o oarecare rezistență, dar trebuie să ne plasăm pe o poziție realistă care să țină seama de posibilități. Mulțumesc, domnule raportor, pentru calitatea acestui document și tuturor pentru calitatea acestei dezbateri. A fost pasionantă și vă amintesc că pe 7 decembrie um, va trebui să predați uh, amendamentele și pe 26-27 ianuarie vom vota, după aceea în plenară pe 3 martie. 2011. Iar acum vă propun să trecem la următorul subiect. Este vorba despre raportul uh, din 2010 pentru perioada 2007-2013. Dau cuvântul raportorului, domnul Fernandez. Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc portugheză. Tratatul de la Lisabona stabilește ca una dintre valorile fundamentale de principiu promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale la nivelul Europei, în conformitate cu articolul numărul 3 din tratat. Iar astăzi se împlinește un an de când acest tratat, tratatul de la Lisabona, a intrat în vigoare. Haideți să trecem acum la politica de coeziune care are legătură până la urmă cu coeziunea economică, socială și economică, cu obiectivul de a armoniza cele peste 200 de regiuni europene în ceea ce privește chestiunea mediului înconjurător și în ceea ce privește datele pe care le avem la dispoziție, trebuie să se sublinieze faptul că există o întârziere în ceea ce privește executarea, că trebuie să se îmbunătățească executarea în acest domeniu, dat fiind că volumul proiectelor selecționate nu depășește 200, mă scuzați, 21% din totalul prevăzut în programe. În ceea ce privește, în ceea ce privește această executare a programelor de mediu înconjurător, este important ca acelea care au legătură cu strategia 2020 a Uniunii Europene și mai ales cele care au legătură cu obiectivul acestei strategii, strategii în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în ceea ce privește eficiența, eficacitatea energetică și a energiilor regenerabile. Deci gazele cu efect de seră, eficacitatea energetică și energiile regenerabile, vorba de strategia 2020, 20-20-20, în ceea ce privește efectele de gaze cu efect de seră, nu putem să uităm faptul că Parlamentul European a aprobat uh, ținta de 30% și aici trebuie să existe coerență. S-a aprobat procentul de 30% în cadrul unei rezoluții recente, astfel încât uh, pentru aceste obiective este foarte important să începem imediat punerea lor în aplicare. Avem deja aceste obiective, dar trebuie să uh, accelerăm punerea lor în aplicare. Un alt obiectiv reprezintă promovarea slujbelor verzi, locurilor de muncă ecologice. Trebuie să creăm locuri de muncă având acest obiectiv, iar ocuparea forței de muncă este unul dintre principalele obiective ale strategiei 2020 a Uniunii Europene. Mai mult, fondurile pe care le avem la dispoziție în ceea ce privește prevenirea catastrofelor naturale, catastrofelor de mediu și investițiile în metodele de prevenire și a reabilitare de zone industriale sau contaminate, sunt, este foarte important ca acestea să fie consolidate și uh, investițiile trebuie să fie bine direcționate, dat fiind executarea lor redusă. Pentru acestea e nevoie de flexibilitate în cadrul normelor, bineînțeles, în cadrul uh, regulamentelor pe care le avem la dispoziție la ora actuală, dar uh, se poate renunța la rata de cofinanțare atâta timp cât statele membre solicită diminuarea birocrației. Se poate face acest lucru și se poate promova flexibilitatea respectând normele existente și uh, se poate și este de dorit să se promoveze această flexibilitate pentru a consolida executarea așa cum trebuie. O altă caracteristică foarte importantă, uh, transversală, este transparența. Dar în ceea ce privește chestiunile legate de mediul înconjurător, această trăsătură capătă și mai multă importanță. Este important să se, să se știe unde sunt folosiți banii, care sunt proiectele aprobate și cum se execută acestea. Iar în ceea ce privește mediul înconjurător, este important, fie din punct de vedere pozitiv, fie din punct de vedere negativ, este important să știm ce proiecte se aprobă și, și cum aceste proiecte uh, pot să afecteze mediul înconjurător. Trebuie să știm ce proiecte ar putea să pericliteze obiectivele pe care ni le propunem noi acest obiectiv triplu 20-20-20 al strategiei europene și trebuie să se știe în egală măsură ce proiecte sunt desfășurate și, și cum uh, își aduc contribuția la atingerea acestor obiective. Deci trebuie să știm ce proiecte dăunează acestor obiective și ce proiecte ne ajută să ne îndeplinim aceste obiective, obiective pe care ni le-am propus și suntem cu toții de acord că principalul obiectiv în afară de eh, slujbele ecologice este atingerea acestui triplu 20 sau a obiectivelor 30-20-20, obiective pe care ni le-am propus și pe care le apărăm. Iată, deci, trebuie să, să fie disponibile informații privind proiectele aprobate. În ceea ce privește NATS, și atâta timp cât există NATS 3, trebuie ca aceste informații să fie disponibile online în uh, timp real pentru ca toată lumea să știe ce se întâmplă cu proiectele aprobate și uh, cum se derulează fiecare proiect. Astfel uh, vom putea da dovadă și promova transparența și controlul, monitorizarea, deci o implicare în aceste proiecte. Vreau să mulțumesc domnului Micolașic raportorul pe chestiuni de fond uh, pentru faptul că, iată, am uh, discutat deja aceste chestiuni și am încercat să să întocmim un raport cât mai bun care să slujească intereselor Uniunii Europene într-un subiect foarte important care beneficiază de o treime din uh, fondurile cadrului financiar. Vă mulțumesc! beaucoup, monsieur le rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Doamna, doamna Childers. I'd like to thank the rapporteur for his... Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz politica de coeziune este una dintre politicile europene de mare succes. E unul dintre principalele obiective pentru care um, extinderea Uniunii Europene din 2004 a avut atât de mult succes. Și pot să spun că și în circumscripția mea din Irlanda s-au făcut progrese extraordinare cu fondurile primite din uh, fondul de coeziune. Însă există disparități foarte mari care sunt ineficiente, sunt nedrepte și sunt nesustenabile. Și acum, la uh, revizuirea la jumătatea termenului pentru implementarea programelor pentru perioada 2007-2013, unele chestiuni analizate de socialiști și democrați sunt o mai uh, eficientă punere în aplicare a uh, legislației în domeniul mediului, a proiectelor în domeniul mediului și uh, încurajarea statelor membre să exploateze în continuare această, acest potențial al politicii de coeziune, mai ales în perioada aceasta în care bugetele naționale se află sub presiune. De asemenea, dezbaterea publică este foarte importantă și ea va fi uh, va fi stimulată dacă există uh, programele acestea accesibile pe pagine de internet, accesibile tuturor cetățenilor. E nevoie de programe care să susțină creșterea inteligentă, uh, durabilă și inclusivă, așa cum ne dorim cu toții. Și politica de coeziune sunt exemplu tangibil al uh, um, avantajelor pe care le are Uniunea Europeană și ce înseamnă Uniunea Europeană de fapt, pentru că e mai mult de o zonă de liber schimb. Și ar trebui ca și după 2014 această politică să fie de succes, să, să fie încununată de la fel de mult succes. Îi mulțumesc încă o dată raportorului și abia aștept să colaborez cu colegii mei pe acest subiect în următoarele săptămâni. Mulțumesc, Richard Zeber. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-l felicit pe colegul meu pentru acest uh, aviz. Cred că trebuie să ne concentrăm în politica regională, în politica de coeziune, asupra uh, unei coerențe cu obiectivele strategice pe care le avem, mai ales cele care sunt ancorate în strategia Europa 2020. Și Cred că e foarte important aici să privim și spre viitor. Toate proiectele, toate programele trebuie să fie aliniate uh, la aceste obiective. Sigur că acum pregătim următoarele perspective financiare și și de asta va depinde uh, cantitatea fondurilor la dispoziție pentru aceste programe. De aceea este foarte important să vedem cât de bune se pune în aplicare și, de asemenea, rata de execuție a fondurilor. Uh, Sigur că e important ca um, în același timp să aibă loc o uh, flexibilizare a normelor, um, respectiv, dragi colegi, spune vorbitorul întrerupându-se, încercând să obțină atenția colegilor dar uh, verzii au o discuție așa de importantă încât nu au timp să asculte, nu-i nimic. Da, data viitoare mai vorbim. de, totuși, politica regională nu e importantă pentru vezi, se, verzi, se pare, spune vorbitorul. Da, glumeam, glumeam. Deci, după cum spuneam, revenind la subiectul nostru, este foarte important să existe, să subliniem și să promovăm abordarea regională, pentru că regiunile sunt cele care știu cel mai bine cum pot să uh, își organizeze activitatea pentru a se dezvolta și uh, de la nivel european să vină doar uh, finanțarea care să stimuleze. Dar această finanțare să fie doar, într-adevăr, un stimulent, iar proiectele pe termen lung trebuie să poată să se finanțeze singure. Și cred că acesta este principiul pe care trebuie să-l păstrăm. Să... Și nu știu dacă um, există premisa pentru acest uh, principiu. Uh, un alt uh, subiect, după, aceste, după toate incendiile de pădure, multe țări încearcă să își rezolve problemele cumva utilizând fonduri europene. Și aici trebuie să clarificăm lucrurile în funcție de competențe și să spunem că statele membre sunt cele care sunt datoare să se ocupe de astfel de probleme. Europa nu trebuie să fie trasă la răspundere sau pusă să plătească uh, pentru că există uh, niște uh, legi sau niște cadre de reglementare foarte simple prin care se pot reglementa astfel de lucruri. Uh, de exemplu, dacă a existat un uh, incendiu de pădure, atunci uh, zona respectivă trebuie să fie uh, protejată în mod corespunzător. Deci, trebuie așadar să Uh, ne aducem aminte de ce au fost create politica, de, politica regională și cea de coeziune, infrastructura, uh, protecția mediului, care este foarte importantă, mai ales pentru comisia noastră, dar după cum am spus, uh, statele membre, beneficiarii principali ai acestor politici, trebuie să nu uite de propria răspundere în acest subiect. Mulțumesc! Michel Tremopoulos. σκοπό να uh, Mulțumesc, doamnă președinte, pentru posibilitatea de a interveni. Răspund indirect unui coleg care a comentat uh, mica discuția verzilor, dar trebuie să vă spun că verzii se interesează foarte mult de politica regională și Vreau să-i spun colegului nostru că sunt președintele Comisiei de Dezvoltare Regională și în mod regulat această comisie eh, se întâlnește simultan cu Comisia Envi. Deci, de aceea nu pot să particip întotdeauna uh, la lucrările uh, de aici. Am venit însă acum tocmai pentru a urmări dezbaterile care au loc acum în această comisie. Apăr, în mod evident, politica de coeziune regională, mai ales în contextul crizei financiare și economice. Și cred că o restructurare curajoasă ar putea să fie o soluție, pentru că altfel criza poate să ducă uh, la o prăbușire mm, tip uh, domino în Europa. De o criză economică, o criză energetică, o criză socială. Este nevoie de o schimbare radicală a politicii noastre uh, trebuie să ne bazăm pe acorduri uh, care să valorifice sinergiile, să valorificăm fondul structural, să valorificăm fondurile de coeziune. Și, în mod evident, textul care ne-a fost supus atenției și dezbaterii ne uh, determină să medităm asupra unor aspecte care necesită o rezolvare curajoasă. Trebuie să creăm o nouă perspectivă în politica de coeziune, trebuie să stimulăm uh, uh, școlile de gândire, care însă să nu vorbească în numele unor grupuri de interese. Se vorbește și de o renaționalizare a politicilor de coeziune. Eu cred că trebuie să valorificăm într-adevăr caracteristicile locale, naționale și am spus în repetate rânduri că este absolut necesar să susținem obiectivul reducerii de emisii cu 30% pentru a reacționa în felul acesta la provocările legate de schimbările climatice. Și trebuie să ținem seama de necesitatea păstrării biodiversității. Știm prea bine că anul acesta uh, ne îndreptăm în mod accentuat uh, atenția asupra acestui subiect. Trebuie să găsim indicatori și o metodologie de uh, măsurare care să ne uh, permită să ne îmbunătățim abordarea. Știm foarte bine că uh, un uh, accident uh, rutier poate să uh, aibă un uh, impact uh, mult mai larg. Uh, trebuie să ne gândim la uh, aspectul general. Este important să stabilim și alți indicatori decât PIB-ul dacă vrem să ne protejăm planeta. Domnul Miroslav Nicolaicic. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul pentru că și eu, ca și colegul Tremopoulos, ehm, și eu sunt membru al Comisiei Envi și Dezvoltare Regională. Eh, eh, Așadar, am să vorbesc acum în limba mea, dacă îmi permiteți. Aș dori să vă asigur, dragi colegi, mai ales pe cei care ați luat cuvântul. Vreau să-i mulțumesc, în primul rând, raportorului, eh, José Manuel Fernandes, care a elaborat uh, într-un mod foarte clar poziția Comisiei Envi. De asemenea, vreau să mulțumesc colegilor mei, domnul Zeba și domnul Tremopoulos, raportor din umbră pentru acest raport, raport unde eu sunt principalul raportor. Și de aceea mă bucur că pot să fiu aici în această calitate dublă, și ca membru al acestei comisii, uh, membru supleant și membru de plin în Comisia Regii. Așadar, vreau să vă asigur că voi încerca să incorporez în textul raportului meu aceste mesaje care au fost exprimate aici și am în, să încerc să reprezint poziția Comisiei Envi în uh, versiunea finală a raportului. Mă bucur că acest raport această perspectivă de ansamblu privind utilizarea fondurilor de coeziune și privind politica de coeziune în sine suscită atât de mult uh, interes și mă bucur că această dezbatere continuă, pentru că încercăm să ne aprofundăm analiza și să încercăm să menținem o perspectivă pe termen lung. Uh, ne uităm acum la viitorul acestor, acestei politici. Vreau să vă asigur că munca de acest raport progresează foarte bine și destul de rapid. Deja m-am întâlnit cu raportorii din umbră. Din păcate, colegul meu, domnul Tremopoulos, nu a putut să fie prezent, dar totuși sper că îmi va prezenta ideile, contribuțiile sale uh, cât mai repede posibil, pentru ca să pot, așa cum am promis mai devreme, să pot să le includ în uh, raportul meu, în proiectul meu de raport, înainte să elaborez uh, proiectul final, uh, raportul final, care va fi pe 11 ianuarie. Deci ne mișcăm destul de repede. Contribuțiile pe care le-am primit sau pe care le-am auzit aici uh, sunt contribuții valoroase pentru care îmbogățesc acest text și sper ca solicitările Uh, menționate de José Manuel Fernandes. Ei bine, ele de fapt sunt și prioritățile mele și de aceea mă bucur că aceste priorități vor fi uh, exprimate într-un mod consolidat și foarte clar în textul meu final. Așadar, dragi colegi, doamnelor și domnilor, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și uh, mă bucur să cooperez în continuare cu dumneavoastră și, de asemenea, aștept cu nerăbdare și toate celelalte amendamente și dezbaterea lor în această comisie. Le voi lua în considerare, mai ales în, uh, și în reuniunea Comisiei Regii. Mulțumesc! Mulțumesc! John Walsh, din partea comisiei, dacă doriți să interveniți, dar foarte pe scurt, vă rog, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte. Din punct de vedere al Comisiei, salut și eu munca raportorului și dezbaterea din această dimineață. Obiectivul introducerii acestui mecanism de raportare în perioada de programare actuală a fost acela de a avea o discuție mai strategică privind progresul uh, execuției uh, politicii de coeziune. Așadar, salutăm opiniile comis- Comisiei uh, Envi cu privire la punerea în aplicare a programelor și proiectelor din politica de coeziune. Atunci când analizăm rezultatele, când am, am analizat rezultatele negocierii, am calculat mai mult de 30% din alocările către politica de coeziune. Acestea au fost uh, au avut priorități directe de mediu sau indirecte. Prioritățile directe sunt cele în sectorul apei potabile, apei uzate, uh, uh, calitatea solului, aerului și așa mai departe, iar cele indirecte, ecoinovare, eficiență energetică, energii regenerabile și priorități sustenabile de transport, inclusiv transportul urban, fără emisii de dioxid de carbon. Cred că eurodeputații au înțeles foarte bine că aceste programe sunt gestionate partajat politica de coeziune este unul dintre cele mai puternice exemple ale principiului de subsidiaritate. Deci, raportul strategic e menit să le încurajeze pe statele membre să raporteze cu privire la rolul lor, care este foarte important în derularea programelor la nivel național, regional și local. Recomand așadar uh, membrilor acestei comisii să citească și rapoartele naționale disponibile în limbile statelor membre pe site-ul nostru web, pentru că acestea oferă o înțelegere aprofundată a acestor uh, uh activități pentru uh, o mai bună transparență. După cum vedeți, Comisia uh, împărtășește această îngrijorare cu privire la anumite categorii de proiecte, unde progresele sunt mult mai mici decât uh, am dori, ceea ce raportorul subliniază în raportul său. Comisia colaborează cu autoritățile de uh, gestionarea programelor prin activități de consolidare a capacităților, prin inițiativa Jaspers, uh, care este utilizată și în pregătirea programelor de mediu, dar Comisia, de asemenea, prin mai multe servicii, lucrează în rețea la uh, tot felul de activități de um, construire și consolidare a capacității. Și, um, de exemplu, DGNR uh, se ocupă de asistența tehnică pentru uh, îmbunătățirea în eficienței în utilizarea energiei. Noi Luăm notă de uh, cele menționate de raportor, ne, nevoia de raportare a statelor membre cu privire la programare și cofinanțare, schimbările în privind cofinanțarea și vom analiza cu atenție această idee de a pune um, uh, la dispoziția publicului aceste informații și grafic și în scris uh, Um, credem că este o idee foarte oportună și sperăm că atunci când revenim în comisia dumneavoastră, în lunile următoare, să putem să vă raportăm niște progrese în ceea ce privește accesibilitatea acestor informații pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă amintesc că trebuie până pe 9 decembrie să prezentăm amendamentele. Probabil că pe 24-25 ianuarie 2011 vom vota comisie. Dar îmi cer scuze că nu i-am dat cuvântul domnului uh, raportor. Vă rog. Și eu să fiu succint. În ceea ce privește la acest aspect, vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Ră, mulțumesc și colegului uh, Nicolașic și Comisiei pentru deschiderea de care a dat uh, dovadă. Sunt, uh, sunt, vă mulțumesc și pentru contribuțiile făcute pe care o să, de care o să țin cont. Dar trebuie subliniat uh, un lucru, că vorbim despre cadrul finanțar multianual, despre noile perspective financiare și pentru aceste noi perspective financiare la Comisia Sure se pregătește un raport de aviz din partea Comisiei Envi. Vreau să vă spun că nu o să schimbăm acum regulile de joc, nu o să vorbim acum despre modificarea PIB-ului pentru finanțare sau despre alte criterii de finanțare. Păstrăm criteriile pe care le avem la dispoziție și la acestea ne referim, cu acestea lucrăm, vorbim despre actuale perspective financiare ale actualului cadru financiar multianual. Subliniez faptul că acest text este limpede în ceea ce privește obiectivele și strategiei Uniunii și obiectivele strategiei 2020 în ceea ce privește obiectivele sale și acțiunile sale foarte clare cu privire la dezvoltarea durabilă mai ales și uh, o altă ambiție foarte importantă are, care are legătură este uh, nevoia de a grăbi, de a se folosi fondurile disponibile în conformitate cu regulile existente, dar care pot fi flexibilizate, așa cum spune Comisia. Eu sper să nu se piardă niciun bănuț din aceste fonduri, ca statele membre să nu irosească nici un euro din aceste fonduri foarte importante pentru îndeplinirea obiectivelor noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare tuturor și vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile de astăzi și pentru această dezbatere care a fost uh, o sursă de bogăție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor! Bun, amendamentele 9 decembrie la prânz pe 24-25 ianuarie vom vota aici, iar în plenară vom vota în aprilie 2011 și pe 20 februarie vom vota la regii. Acum trecem la uh, deversarea de nemol roșu în Ungaria, după, după care avem o dezbatere de jumătate de oră privind legislația europeană, astfel încât vă rog să, în primul rând, dau cuvântul doamnei directoare de la DG Environment. Thank you, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori la început să repet Uh, regretele comisiei, să exprim regretele profunde ale comisiei cu privire la acest accident și la pierderile de vieți omenești și vreau să subliniez importanța eforturilor autorităților maghiare pentru a reduce impactul accidentului. De asemenea, Comisia este pregătită să ofere în continuare asistență autorităților din Ungaria. Prin Centrul de Monitorizare și Informare, MIC, Comisia a facilitat transferul de solidaritate europeană prin cadrul, uh, în cadrul uh, mecanismului european de protecție civilă. O echipă de cinci experți au fost trimiși pentru o săptămână întreagă la fața locului. În ceea ce privește legislația de mediu aplicabilă care se aplică acestui tip de instalație, ei bine, e vorba de directiva IPPC, prevenirea și controlul integral al poluării, directiva cu privire la gestionarea deșeurilor din industriile extractivă, de asemenea lista de deșeuri și Directiva Europeană privind răspunderea pentru mediul înconjurător. După accident, pe 22 octombrie, Comisia um, Odată ce s-a încheiat faza de răspuns la criză, am trimis o scrisoare autorităților maghiare pentru a cere informații cu privire la modul în care aceste acte normative din legislația de mediu au fost aplicate în acest caz anume. Răspunsul la această scrisoare, sub forma uh, unei scrisori uh, informative științifice și foarte detaliate, a fost primit pe 24 noiembrie. După cum am spus, e vorba de uh, informații cuprinzătoare tehnice uh, pe care Comisia încă le evaluează. Deci, în introducere, doamnă președinte, aș dori să mă opresc aici și sunt uh, pregătită să răspund colegilor specifice ale cole- a domnilor uh, deputați. Vreau să, înainte să închei, să subliniez nevoia pentru o unei puneri în aplicare depline și corecte a legislației de mediu relevante pentru a asigura un nivel înalt de protecție și pentru a preveni astfel de uh, catastrofe, de accidente pe viitor în Uniunea Europeană. La parola, monsieur Tabagi. Mulțumesc, doamne, îi dau cuvântul domnului Tabagi. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, doamnă președinte. Primul lucru pe care vreau să-l spun se referă la uh, caracterul periculos al nămolului roșu. Vreau să vă aduc aminte că există Convenția de la Basel în care se spune că în măsura în care se depășește 11,5 uh, pH, substanța respectivă trebuie considerată periculoasă. Așadar, Uniunea Europeană ar trebui să își armonizeze legislația cu Convenția de la Basel. Și al doilea lucru, este foarte important să prevenim uh, uh, astfel de catastrofe, dar este important și să ne asumăm responsabilitatea cât mai repede posibil atunci când a avut loc o astfel de catastrofă. Pentru că dauna e uh, deocamdată estimată la 52, 42 de milioane de euro, 3,7 milioane uh, pentru întreprindere și uh, pe lângă asta uh, restul, uh, 42 de milioane, daune. Ar fi foarte bine dacă Comisia Europeană ar analiza îndeaproape situația uh, în cazul tuturor um, bazinelor de decantare a nămolului roșu din Uniunea Europeană. Și în Balcanul de Vest, în Balcanii de Vest există o uh, întreprindere de exploatare de bauxită care pune pericole întregii Europei. În al patrulea rând, reutilizarea uh, deșeurilor de nămol roșu este o, un proces foarte complex eu deja am adresat o întrebare acum patru săptămâni în acest sens și abia aștept să primesc un răspuns. Mulțumesc, Bart Stas. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc reprezentantei comisiei pentru introducere, însă doamna Satuhasi, din păcate, nu este prezentă. Eu o reprezint. Dar dânsa a prezentat o listă întreagă de întrebări. Și văd că nu am primit niciun răspuns concret la aceste întrebări. S-a spus că um, există patru acte normative care se poate să fi fost încălcate. Uh, în scrisoarea din uh, octombrie le-ați formulat, pe 24 noiembrie ați primit răspunsul autorităților din uh, Ungaria. Dar eu aș dori cât mai repede posibil să primim din partea Comisiei o evaluare a reacției autorităților maghiare la acest dezastru, pentru a putea analiza dacă nu trebuie să luăm alte măsuri din partea Parlamentului European. Doamna Satuhasi, de asemenea, întreabă dacă Comisia este pregătită să trimită un grup operativ la fața locului. Dacă comisia nu dorește să facă acest lucru, atunci să explice de ce nu. Următoarea întrebare care, a doamnei Satuhasi, care, la care nu s-a dat răspuns, se referă la situația din alte țări din Europa, pentru că știm că există instalații similare și în alte țări din Europa, în nouă țări, s-a spus. Doamna Hasi întreabă dacă există un inventar al acestor instalații, dacă acesta se poate publica, pentru ca oamenii să aibă o viziune de ansamblu asupra locurilor unde uh, ar putea să se întâmple uh, astfel de accidente, unde cel puțin ar trebui făcute niște controle serioase. Cred că e o întrebare justificată. O altă întrebare se referă la inspecțiile de mediu și la cadrul, uh, la temeiul juridic, pentru că există o directivă uh, pe care am uh, discutat-o în 2008, am uh, adoptat rezoluția numărul 4 a Parlamentului European în plen am cerut o propunere legislativă de directivă din partea Comisiei Europene în care să se definească și să se prezintă metodele pentru desfășurarea inspecțiilor de mediu. Am cerut ca până la sfârșitul lui 2009 să se prezinte un astfel de Uh, proiect. Acum suntem la sfârșitul lui 2010 și aș vrea să știu care este situația, când va veni, se pregătește un astfel de, o astfel de propunere, care este conținutul, ce fel de metode, va fi o directivă orizontală um, și apoi se vor trata puncte specifice în alte acte normative specifice. E o întrebare la care nu ați dat răspuns. Apoi, răspunderea pentru mediul înconjurător. Nici aici nu n-am primit niciun răspuns și Aș dori să aud răspunsul. Ar putea Comisia să prezinte o propunere cu privire la garanțiile financiare uh, pentru consolidarea directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător. O altă întrebare. În uh, directivă există o listă de substanțe periculoase și într-o dezbatere anterioară am spus că această listă trebuie să fie elaborată pe baza unor criterii și anume pe baza substanțelor, um, pe baza conținutului substanțelor periculoase. Însă, dacă te uiți la această listă de deșeuri, îți dai seama că o substanță poate fi considerată uh, periculoasă dacă are 1% conținut coroziv, um, iar acest um, acest nămol uh, uh, roșu are, uh, conține într-o, într-un procent foarte ridicat o substanță care este și ea corozivă. Deci ar trebui să fie clasificat nămolul roșu ca substanță periculoasă, ca deșeu periculos. Aș dori niște răspunsuri concrete din partea Comisiei. Mulțumesc! Sper că la toate aceste întrebări, să primim și răspunsuri precise. E adevărat că ați primit un răspuns abia recent, poate că nu dispuneți de toate informațiile pentru a putea răspunde astăzi, dar așteptăm atunci un răspuns în scris. Doamna Morcunaite. Mulțumesc, doamna președinte. În contextul acestor catastrofe naturale produse care au fost cauzate de neglijențe umane. Aș vrea să întreb ce căi de despăgubire există, care este mecanismul de care dispunem, pentru că există mecanismul de solidaritate care poate să opereze în cazul unor dezastre naturale. În acest caz, domeniul de aplicare este destul de larg. Dar acum pagubele au fost cauzate nu doar uh, ființelor uh, umane. Și uh, în cazul acesta cunoaștem principiul poluatorul plătește, acesta se aplică din câte știu eu, acest principiu funcționează, poate colegii mei din Ungaria uh, vor avea și alte informații. Din câte știu eu, compania care au cauzat acest dezastru natural uh, este falimentară și nu are posibilitatea să plătească despăgubirile ca atare. Efortul financiar ar trebui să fie preluat de către guvern. Uh, nu știu dacă există posibilitatea de a acorda eventual împrumuturi uh, celor implicați, altă formulă. Uh, pentru că uh, asta nu ar da decât un semnal greșit celor care au asemenea responsabilități. Uh, de obicei uh, încercăm să rezolvăm asemenea probleme în momentul în care ne confruntăm cu ele, dar noi trebuie să găsim soluții care să rezolve problemele. Mulțumesc, Criton Arsenis. Uh, I would like to... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să întreb Comisia dacă consideră că după experiența acestui dezastru din Ungaria, este chiar mai clar că e nevoie de o directivă care să treacă în sfârșit prin Consiliu și care reglementează acest tip de probleme. Din câte înțeleg eu, există o nevoie urgentă de norme clare privind modul în care ar trebui să uh, să prevenim uh, contaminarea solului și cum ar trebui decontaminate solurile. Nu există un alt cadru, nu avem un cadru pentru acest, uh, aceste probleme privind contaminarea solului, dacă am avea directiva so privind solul, atunci situația poate ar fi diferită acum și în ceea ce privește măsurile pe care am fi putut să le luăm pentru a ajuta Ungaria să facă față acestei situații și în ceea ce privește măsurile prin care am fi putut să prevenim această situație. Mulțumesc, Criton. Doamna Blanco, dacă doriți să răspundeți pe scurt, dacă doriți să răspundeți la întrebările care v-au fost uh, adresate de către colegi. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, în ceea ce privește natura periculoasă a nămolului roșu, subiect menționat de doi eurodeputați și întrebarea dacă și anume de ce acesta nu a fost clasificat drept deșeu periculos. În primul rând, Comisia consideră că directiva privind uh, gestionarea deșeurilor din instrucțiile extractive se aplică în acest caz. Conform răspunsului primit de la autoritățile maghiare, Ungaria nu consideră că această directivă se aplică. Deci acesta este primul punct contencios pe care va trebui să îl analizăm în continuare și am transmis uh, Ungariei uh, părerea poziția Comisiei în acest punct. În ceea ce privește clasificarea, o întrebare preliminară foarte importantă este că nu există o obligație pentru statele membre de a clasifica nămolul roșu ca și um, deșeu nepericulos. Conform listei, există două posibilități pentru astfel de clasificare și statele membre sunt cele care trebuie să determine pe baza compoziției um, efective a deșeului, dacă acesta trebuie să fie considerat deșeu periculos sau nu. Și dacă există substanțe periculoase în nămolul roșu peste un anumit prag, atunci nămolul roșu trebuie să fie clasificat drept periculos. Lista de deșeuri spune că dacă există substanțe iritante și corozive, ele trebuie să fie luate în considerare în, pentru a face această clasificare. Așadar, conform informațiilor tehnice pe care le-am primit uh, de la autoritățile din Ungaria, din analiza noastră preliminară ne dăm seama că uh, substanțele uh, conținute în lămâlul roșu sunt periculoase, dar, după cum vă spuneam, informațiile pe care le-am primit sunt foarte voluminoase și de natură foarte tehnică, așadar să nu considerați această evaluare ca fiind cea finală. Vom, vă vom comunica uh, evaluarea finală, cea preliminară uh, indică faptul că acest deșeu ar fi trebuit să fie clasificat de periculos, ceea ce nu s-a făcut. Iar instalațiile și permisiunile IPPC uh, deci, instalația are un permis IPPC din 2006, dar credem că atunci când s-a acordat permisul, uh, nămolul roșu nu era considerat deșeu periculos și Comisia, în cele din urmă, consideră, uh, conform analizei noastre uh, până în acest moment, uh, poziția Comisiei nu s-a schimbat. Și anume, avem uh, un cadru legislativ cuprinzător care se aplică în acest caz. Întrebarea este dacă s-a aplicat corect sau nu, dar acest lucru sigur că nu va schimba nimic. Deci, deocamdată, nu uh, considerăm că uh, un grup operativ ar avea o valoare adăugată uh, în analiza situației și a modului în care abordăm întreaga situație. De asemenea, vreau să răspund la întrebarea cu privire la instalațiilor similare din Europa. Există șase țări europene care au nouă uh, uh, de bauxită care împreună produc 2,2 milioane de tone de bauxită în 2001 există și nouă întreprinderi de aluminiu care rafinează bauxita, fie că ea este importată sau extrasă. Una dintre cele nouă rafinării este cea din Ungaria, unde a avut loc accidentul. Dar toate celelalte opt rafinării, adică cele nouă, sunt localizate în Franța, Germania, Grecia, Italia, România și Spania. există documente de referință, așa numite documente BREF, cu privire la uh, gestionarea activităților extractive, documente care, primesc, uh, care conțin și informații privitoare la industria aluminiului. Puteți să consultați și dumneavoastră aceste uh, documente și să vedeți care sunt pragurile de referință. De asemenea, ați solicitat, m-ați întrebat despre inspecții, despre monitorizarea acestei situații. Dacă luăm în considerare directiva privind emisiile industriale uh, care a fost a obținut acordul colegislatorilor vara trecută și a fost adoptată foarte recent. Uh, cerințele pentru inspecții au fost consolidate pentru a ne asigura că operatorii își îndeplinesc uh, obligațiile juridice. Acest act normativ se aplică pentru acest tip de instalații. Uh, Așadar, aici ne bazăm pe responsabilitatea autorităților care trebuie să uh, lanseze, să pună la punct un sistem de inspecții astfel încât să se asigure că astfel de situații nu se vor repeta. Cred că am răspuns la toate întrebările adresate. Vă mulțumesc pentru atenție. Firește, vă vom comunica evaluarea finală a informațiilor primite, pentru care uh, v-am de prezentat deja lista preliminară a observațiilor Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri. Acest subiect, într-adevăr, este foarte important și trebuie să înțelegem mai bine cum se aplică legislația și dacă s-a aplicat, atunci acum am ajuns la o situație tragică în uh, Ungaria. Trec astfel uh, foarte lin la următorul subiect, punerea în aplicare a legislației europene în materie de mediu. O să dau mai întâi cuvântul doamnei Pia Bucela, care ne va face o prezentare generală referitoare la condițiile în care se aplică legislația europeană în materie de mediu, după care vom uh, începe cu uh, punctele 4 și 12, criza în cadrul companiilor, criza din campanie, la care ne va răspunde doamna Bucela și vă reamintesc că de punctul 7 ne-am ocupat ieri privind permisele de emisie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. So, thank you, first of all, for... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ați oferit Comisiei ocazia de a vă face o prezentare privind punerea în aplicare a legislației de mediu europene. În primul rând, vreau să vă vorbesc despre unele evoluții recente în ceea ce privește încălcările, după care o să vă prezint acțiunile Comisiei care au ca scop um, sprijinirea aplicării sancțiunilor uh, în ceea ce privește încălcarea legislației europene. Politica noastră este una de transparență maximă în ceea ce privește dosarele de încălcare. Toate deciziile luate de comisie sunt prezentate într-o declarație de presă, odată ce se, de la faza avizului încă din vară, în domeniul mediului înconjurător, am dat peste 30 de declarații de presă, ceea ce vă prezintă și dimensiunea și numărul deciziilor luate de comisie în acest domeniu. Toate aceste hotărâri pot fi găsite pe Europa, dar uh, cred că ar fi mai folositor pentru dumneavoastră să se sublinieze unele dintre cele mai importante decizii din cadrul sectorului. În domeniul deșeurilor, au existat, s-au luat mai multe hotărâri. În luna octombrie, Comisia a hotărât să dea în judecată Italia a doua oară din cauza faptului că nu a aplicat hotărârea din 2004 cu privire la curățarea mai multor, mai multor gropi de gunoi de lângă Milan. Comisia a cerut curții să impună sancțiuni, sancțiuni zilnice de 21.400 de euro și o sumă fixă de peste 50 de milioane de euro. un articol suplimentar 260, o scrisoare oficială a fost trimisă, trimis Greciei din cauza că nu a executat o hotărâre din 2004 cu privire din 2005 privind unele gropi de gunoi ilegale. După cum uh, vă veți da seama, în ambele cazuri, situația este îngrijorătoare, fiindcă avem hotărâri de șase ani deja pentru Italia și de cinci ani pentru Grecia. În uh, sectorul natura avem uh, obiective foarte importante de respectare a articolului 260 împotriva Maltei în ceea ce privește vânătoarea de primăvară. În octombrie, Comisia a trimis o prim, un prim avertisment printr-o scrisoare oficială, fiindcă Legislația cadru care permite vânătoarea a 25.000 de păsări anual nu este considerată, nu se consideră că respectă criteriul proporționalității stabilit de Curtea Europeană de, Ju- de Justiție prin hotărârea emisă în septembrie anul trecut. În ceea ce privește apa, avem uh, mai multe state membre care nu au adoptat planurile de gestionare a bazinurilor uh, hidrografice. Avem 10 avize uh, justificate până acum, motivate până acum. În continuare avem articolul 260, un avertisment trimis Luxemburgului pentru faptul că nu a respectat constatările controlelor anterioare în ceea ce privește tratarea apelor uzate în mai multe aglomerări. În ceea ce privește calitatea aerului, patru state membre au fost date în judecată, fiindcă nu au respectat valorile limită pentru PM10. Și mai există și alte încălcări cu privire la aceeași chestiune, Cazuri care au ajuns deja în instanță. O scrisoare oficială a fost trimisă Spaniei și Portugaliei pentru faptul că nu au executat controle cu privire la lipsa unor centrale de urgentă pentru unele instalații, așa cum se prevede în cadrul directivei Civico. Și aici are legătură cu întrebarea pusă mai devreme. Se subliniază nevoia acestor centrale de urgență în acest sector. S-au emis și alte hotărâri importante din vară. Austria a fost condamnat din cauza că nu s-au desemnat suficient zonele protejate în conformitate cu directiva păsărilor, iar um, curtea a hotărât că Suedia și Slovenia nu respectaseră obligațiile de a emite permise integrate de mediu pentru unele instalații industriale existente. Acest lucru ilustrează intensitatea și nevoia de a continua activitatea cu privire la aplicarea legislației la nivelul Comisiei, dat fiind că este gardian al tratatului. Totuși, trebuie să nu uităm faptul că Comisia nu poate să fie considerată ca fiind responsabilă de aplicarea universală a legislației europene. Într-o comunicare din 2008 privind punerea în aplicare a legislației de mediu europene, se subliniază nevoia de a focaliza mai bine acțiunile de aplicare prin concentrarea asupra unor acțiuni ce ar putea să aducă plus valoare la nivel european. Mai mult, la nivel național, regional și local, autoritățile din cele 27 de state membre sunt răspunzătoare pentru punerea în aplicare a legislației europene în primul rând, iar iar în cazul în care autoritățile competente nu își desfășoară activitatea cum trebuie, judecătorii naționali, care trebuie să aplice și legislația europeană, ar trebui să intervină. De fapt, majoritatea uh, spețelor de aplicare defectoasă a legislației europene ar putea să fie rezolvate mult mai eficient la nivel național decât printr-o acțiune la nivel european. Din acest motiv, noi ne bazăm din ce în ce mai mult pe judecători naționali în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației europene. Judecătorii naționali au puteri extinse de anchetare, ei pot adopta măsuri de interdicție și, acolo unde este nevoie, pot uh, să adreseze întrebări preliminare Curții Europene de Justiție de la Luxemburg. Judecătorii naționali sunt uh, magistrați foarte calificați care se bucură de independență totală, garantată la nivel constituțional în toate statele membre. Ca o oglindire a acestei abordări, Comisia nu dorește să desfășoare acțiuni de încălcare în, în situațiile în care spețele sunt judecate în tribunalele naționale și este în desfășurare iar această acțiune a fost prezentată în mod oficial în septembrie, în momentul în care rapoartele statelor membre privind aplicarea legislației europene a fost publicat și acest raport a fost publicat adoptat și publicat de Comisie. În acest raport se arată faptul că Comisia Europeană nu va lansa acțiuni paralele atât timp cât legislația europeană prevede stabilirea unor mecanisme naționale pentru uh, re, pentru analiza a chestiunilor la nivel național. Și aici avem unele directive pentru aceste mecanisme, cum ar fi directiva privind accesul la informații de mediu, privind răspunderea în legătură cu mediul înconjurător, directiva privind evaluarea impactului asupra mediului și directiva privind instalațiile industriale. Faptul că ne bazăm din ce în ce mai mult pe procedurile instanțelor naționale pentru aplicarea legislației europene s-a îmbinat cu, cu punerea la punct a noi forme de cooperare între Comisie și judecătorii naționali. Noi sprijinim uh, Forul European al Judecătorilor în domeniul de mediu înconjurător în eforturile sale de a promova respectarea legislației și aplicarea legislației europene încă de la înființarea sa în 2004. Cooperarea cu judecătorii a fost uh, consfințită și prin asociații, de, asociații administrative judecătorești și de consilii de stat. Recent am uh, lansat un program special de cooperare cu judecătorii naționali în domeniul legislației de mediu. Programul include diverse modele de formare, precum și o serie de ateliere care au ca scop conștientizarea unor elemente cheie de legislație europeană, mai ales în domeniul uh, naturii și a deșeurilor. Îi asistăm pe judecătorii naționali în aplicarea acestor principii în activitatea lor zilnică, lucru foarte important, fiindcă ne se oferă și un for de schimb de cunoștințe și cele mai bune practici între judecători naționali. Am organizat o conferință privind punerea în aplicare a legislației europene, alături de judecători din Spania și Portugalia și procurori din aceste două țări. Această conferință, la această conferință au participat peste 150 de judecători și procurori din Spania și Portugalia, iar aceasta a avut loc acum câteva zile la Sevilla. O altă conferință asemănătoare va mai avea loc în Italia anul viitor și va aduce la oaltă judecători și procurori din Italia și România. Mai mult, dăm foarte multă atenție solicitărilor din partea statelor membre, mă scuzați, aplicării prevederilor Convenției Argus privind accesul la justiție în domeniul mediului înconjurător propunerea Comisiei privind o directivă în acest subiect. Totuși, eh, este împotmolită la nivelul Consiliului, după cum știți foarte bine. Cu toate acestea, avem eh, legislație europeană de mediu care au prevederi privind accesul la justiție. Am făcut referire la ele, este vorba de directiva privind eh, impactul asupra mediului a instalațiilor uh, industriale și a răspunderii de mediu. Asigurarea faptului că aceste prevederi sunt aplicate în mod eficient reprezintă una dintre prioritățile noastre principale. Conchid prin a vă spune că nădăjduiesc că toate aceste inițiative îi vor ajuta pe judecătorii naționali să-și desfășoare activitatea mult mai eficient în ceea ce privește aplicarea legislației din domeniul mediului, din domeniul mediului înconjurător. În Uniunea Europeană avem un sistem de pluriguvernanță și buna funcționare a mecanismelor de revizie judiciară la nivel național reprezintă o precondiție pentru îmbunătățirea punerii în aplicare și, eh, până la urmă, a îmbunătățirii mediului înconjurător. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare amplă. Acum, o să răspundem la întrebările 4 și 12 în ceea ce privește deșeurile, deșeurile criza uh, deșeurilor. Ați putea să ne faceți o prezentare și după aceea cine dorește să ia cuvântul va lua cuvântul Pe 4 martie anul acesta, Curtea Europeană de Justiție a constatat că Italia încălca legislația europeană, dat fiind că în campania nu se înființase o rețea de instalații care să, care să asigure eliminarea deșeurilor urbane într-un mod care să nu pună probleme în ceea ce privește sănătatea oamenilor și mediul înconjurător, am citat aici din hotărârea judecătorească. Totuși, Italia nu a luat încă măsurile necesare pentru a respecta hotărârea judecătorească a curții. Pe 23 octombrie 2010, Comisia Europeană a declarat că actuala situație se apropie foarte mult de o situație de criză asemănătoare celei care a izbucnit în 2007 și care ne-a făcut să deschidem procedura de încălcare împotriva Italiei, asupra căreia a hotărât uh, Curtea Europeană de Justiție. Deșeurile periculoase este amestecat și eliminat împreună cu deșeurile de gospodărie organice, încălcând directiva cadru privind deșeurile, deșeurile și directiva privind directiva privind depozitele de deșeuri. În ceea ce privește această chestiune, la ora actuală, noi monitorizăm îndeaproape procesul demarat de autoritățile europene în ceea ce privește aplicarea hotărârii. De la pronunțarea hotărârii au avut loc unele întruniri cu autoritățile regionale am uh, trimis deja două scrisori oficiale Italiei pentru a discuta urmările acestei hotărâri și recent, pe 21 și 22 noiembrie, am desfășurat o vizită oficială în campania. Iar în cadrul acestei vizite ne-am întâlnit cu autoritățile regionale, cu consilierii de mediu al, ai Parlamentului Regional, am vizitat singurul uh, incinerator existent și am discutat cu inginerii de acolo. Am discutat și un depozit de deșeuri care deocamdată stochează 8 milioane de tone de deșeuri. Misiunea noastră a confirmat fapt pe care l-am uh, raportat comisarului nostru, faptul că măsurile necesare pentru executarea hotărârii nu au fost încă luate. Care sunt aceste măsuri pe care noi le considerăm indispensabile pentru executarea hotărârii. În primul rând, regiunea Campania trebuie să adopte de urgență un nou plan de gestionare a deșeurilor, fiindcă noi considerăm că pentru a evita repetarea crizei din 2007, precum și uriașa criză care a izbucnit la niciun an mai târziu, la începutul lui 2008, și pentru a evita situația de deșeuri pe stradă, cum se întâmplă la Napole la ora actuală. Pentru toate acestea avem nevoie de un sistem structurat de, de colectare, selectare și eliminare a deșeurilor. Iar aceasta trebuie să facă obiectul noului plan de gestionare a deșeurilor. Acest plan trebuie să respecte planul de conformitate privind legislația de mediu europeană și, bineînțeles, trebuie să se dea prioritate ierarhiei deșeurilor care va fi hotărâtă pe 12 decembrie, în câteva zile, în momentul în care noua directivă privind deșeurile va intra în vigoare întru totul. Trebuie să se dea prioritate reducerii deșeurilor, reutilizării acestora și reciclării deșeurilor. În al doilea rând, acest nou plan de gestionare trebuie să pună în aplicare un sistem de colectare a deșeurilor separat în toate regiunile, mai ales în orașul și regiunea Napoli, unde nu este încă aplicat în 100% și unde reprezintă peste unde, care reprezintă peste 50% din populația totală a regiunii Campania. Acest plan de gestionare a deșeurilor trebuie să aibă și instalații de compostare adecvate și trebuie să aibă măsuri de eliminare în deplină siguranță a celor aproape 8 miliarde de tone de deșeuri stocate în diversele diverse locuri în campania, în diverse instalații în campania. Noi am subliniat aceste aspecte în cadrul vizitei noastre la campania de săptămâna trecută și autoritățile regionale s-au angajat că vor înainta Comisiei un proiect al acestui plan de gestionare a deșeurilor până la sfârșitul anului și că vor adopta la nivel regional acest plan până în aprilie anul viitor. Am subliniat faptul că acest plan de gestionare a deșeurilor trebuie să fie rezultatul unui proces inclusiv și transparent pentru a, ca acest plan uh, să fie absolut al italienilor. Dacă nu, ne vom confrunta, din, ne vom confrunta în nenumărate rânduri cu această criză a deșeurilor, care pune probleme de sănătate și mediului înconjurător. Iar Curtea Europeană de Justiție a făcut uh, o trimitere foarte clară la acest lucru. În absența unui astfel de plan de gestionare, Comisia va se va găsi în situația în care trebuie, va trebui să acționeze din nou în instanță, iar uh, rezultatul probabil ar, vor fi sancțiunile, amenziile. Vom evalua planul de gestionare pe care îl vom primi până la sfârșitul anului și vom monitoriza aplicarea deplină a acestui plan. Hotărârea de a deschide articolul 260 și procedura articolului 260 și dacă o vom deschide, această procedură va depinde de conținutul, de calendarul de aplicare și de aplicarea în conformitate cu calendarul stabilit a planului de gestionare a deșeurilor. În ceea ce privește deșeurile periculoase amestecate cu deșeuri de gospodărie. Nu există dovezi în acest sens, iar uh, controlul uh, acestui, acestui aspect ține de nivelul național. În ceea ce privește depozitul de deșeuri din Terținio, și ilegalitatea acestuia, dat fiind localizarea sa, faptul că se este situat într-un parc național, nu reprezintă în sine o încălcare a directivei privind depozitele de deșeuri, fiindcă nu există nicio prevedere în acest sens în directivă. În ceea ce privește afirmații acum că Terținio nu este gestionat în conformitate cu directiva, noi acum colectăm informații în cadrul procesului uh, care a fost deschisă împotriva regiunii Campania din Italia. Ne dăm foarte bine seama că în această regiune, această regiune se confruntă cu anumite probleme în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Suntem convinși că toate aceste probleme sunt rezultatul lipsei unei, unui plan de gestionare a deșeurilor și a aplicării acestuia în ultimii ani. Iată de ce, în cadrul procedurii noastre, încă de la bun început, ne-am concentrat asupra gestionării deșeurilor menajere și iată de ce, în hotărârea sa, Curtea Europeană de Justiție a cerut cu insistență Italiei să adopte și să pune în aplicare cât mai curând cu putință un plan de gestionare al deșeurilor. Sper că v-am dat o prezentare generală a stării de fapt de la ora actuală din regiunea Campania și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc din suflet înainte de a continua, stimați colegi, vreau să vă spun că avem prezentă printre noi televiziune italiană uh, știrile de la un post privat, dacă nu vă deranjează, vă ar deranja ca dezbaterile noastre să fie filmate de acest post de televiziune? Nu? Bun. Atunci, în primul rând, salut prezența doamnei Mazzoni, președinta Comisiei pentru Petiții, și e, dau cuvântul acum lui Jill Evans. După aceea, bineînțeles, doamne Judith Merkes. Jill Evans? Elle veut pas? Non? Ah bon. Alors, euh, Judith. Se pare că cineva nu dorește să intervină, atunci Judith. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru clarificările oferite. În aprilie-mai anul curent am avut o delegație a Comisiei PETI în campania pentru a da curs uh, unei, și analiza o serie întreagă de petiții din această regiune privind posibilele riscuri pentru populația din campania. Am vizitat gropile de gunoi, incinera, incineratorul și, uh, și inclusiv aspectele mai puțin legale ale acestei activități au existat, ni s-a spus aici, că au existat mai multe planuri potențial bune, dar dificultatea a fost în campania să se implementeze aceste proiecte. Dumneavoastră, de altfel, ați precizat că este nevoie de o îmbunătățire a modalității de implementare. V-ați referit la procedurile care se bazează pe articolul 260 și dacă Uh, lucrurile depind de conținutul planului, de calitatea planului, de calendarul de aplicare și de implementare. Dumneavoastră spuneți că există din acest punct de vedere deja un calendar, dar vă întreb care este calendarul? Este vorba de ceea ce a stabilit Curtea 4 martie anul curent sau de uh, un calendar pe care îl aveți dumneavoastră în vedere. Vorbeați despre implementare și de control. Control asupra deșeurilor periculoase, al deșeurilor menajere. Acest uh, control ține de obligația statului, deci de planul național noi trebuie să, să, să avem confirmarea că directiva este implementată corect. Cum puteți monitoriza corectitudinea implementării dacă în același timp controlul ține de subsidiaritate se află în mâinile guvernului. Aici încă noi avem o îngrijorare. Am Uh, urmărit cu atenție faptul că dumneavoastră spuneați că um, acest, uh, această groapă de gunoi într-un parc uh, național nu constituie o încălcare a directivei. Dar eu aș vrea să știu totuși dacă nu este posibil să luăm măsuri pentru a rezolva această problemă. Iar comisarul Potocnic înțeleg că va vizita regiunea va încerca să analizeze lucrurile în februarie, la fața locului. Într-adevăr, ă, am aflat corect, ă, va vizita aceste gropi de gunoi sau să facă și o expertiză a întregii proceduri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ă, Mulțumesc pentru că mi-ați dat. Cred că doamna Mazzoni va fi următoarea persoană care va lua cuvântul. Conduce uh, Comisia PETI. Doamna Erminia Mazzoni, aveți cuvântul. Președinte, grație. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. În primul rând, pentru faptul că mi-ați acordat cuvântul, chiar dacă eu nu sunt membră a acestei comisii. Dar este vorba despre o problemă um, care mă interesează în mod special pentru că și eu provin din acea regiune, dar uh, și în calitate de președinte a Comisiei PETI, noi ne-am confruntat cu această problematică. Aș spune în primul rând că eu sunt recunoscătoare Comisiei dumneavoastră pentru atenția pe care o acordați și eforturile pe care le faceți în a elucida situația din campania, pentru că este o chestiune care preocupă, de fapt, întreaga Italie. Este o situație care trenează de mult și a devenit o problemă serioasă pentru o regiune care oricum are dificultăți. Doamna Bucela a vorbit și despre eh, deplasarea de serviciu pe care a făcut-o cu o săptămână în urmă. A vizitat Napoli, a vizitat regiunea Campania și a avut ocazia să constate că, de fapt, în continuare eh, gunoiul se află pe străzi și încă nu există un plan de administrare a deșeurilor, astfel încât problema să fie rezolvată. De altfel și pentru uh, noi cei care provenim din această regiune este bine că Europa urmărește situația uh, din această regiune cu atâta atenție toți cei care au responsabilități în administrarea deșeurilor din Italia în felul acesta sunt forțați să acționeze mai rapid, să găsească soluții. Noi am avut două audieri și împreună cu alți colegi am uh, cunoscut, l-am ascultat în felul acesta pe cel care în regiunea Campania are responsabilități în ce privește mediul înconjurător. Am avut și o întâlnire cu uh, funcționari de vârf din regiunea Campania, uh, a fost și președintele uh, direcției regii prezent la această întâlnire și nici n-au fost făcute de către uh, responsabilii locali promisiuni ferme pentru a rezolva soluția. Doamna Bucela spunea că până la finele anului trebuie să existe un plan pentru administrarea deșeurilor, astfel încât la începutul anului viitor el să fie și adoptat. Este vorba însă și despre conținutul acestor planuri și noua, noul guvern regional s-a angajat să elaboreze aceste planuri și să respecte și cerințele care au fost formulate de către doamna doctor Bucela în ce privește uh, criteriile de mediu și o ierarhizare a problematicii, separarea deșeurilor, uh, reciclarea deșeurilor și eventual și uh, revalorificarea unor deșeuri. Deci toate aceste promisiuni trebuie să fie și uh, transpuse în practică. Este vorba despre respectarea unor termene și de o bună administrare a deșeurilor, de altfel așa cum am promis și noi uh, în cadrul Comisiei PETI. Doamna Merkis a condus delegația um, care um, a vizitat uh, campania din partea Comisiei PETI și în ce privește termenele, uh, au fost stabilite termene care sunt obligatorii. Avem la dispoziție 12 până la 24 de luni pentru transpunerea în practică a planului de administrare a deșeurilor, exact așa cum a cerut asta Curtea Europeană de Justiție. Pentru că Curtea a constatat că Italia încă nu dispune de un asemenea plan, dar de asemenea conținutul planului trebuie să corespundă tot, să uh, țină seama de tot ceea ce prevede legislația europeană în acest domeniu. Mie, aceste lucruri mi se par extrem de importante și de altfel în acest context aș vrea să pun și o întrebare, dar uh, într-un fel în uh, intervenția colegei Merkis uh, bazată pe uh, prevederea articolului 26, lucrul acesta într-un fel a fost și reflectat. Vă imaginați ce atenție a acordat mass media din Italia acestei problematici. Am avut impresia că regiunea noastră până la urmă va deveni subiectul unei proceduri de infringement dar ni s-a spus că, uh, că articolul 26 nu poate fi activat decât dacă planul uh, care ne-a fost promis de către uh, administrația regională nu va exista și nu va fi adoptat în primele trei luni ale anului următor. Eu însă cred că lucrurile din acest punct de vedere vor fi respectate. În rest, sunt de aceeași părere ca și colega Merkis în ce privește uh, mirarea exprimată în legătură cu existența uh, unui asemenea grop de gunoi în interiorul unei rezervații naturale. Pentru că uh, de, din punctul său de vedere, asta nu ar corespunde directivei privind protecției mediului și a rezervațiilor naturale. Dar iată că acum doamna Bucela ne spune că directiva din acest punct de vedere nu este încălcată. Păi, în cazul acesta, Italia a transpus corect în practică directiva privind uh, deșeurile. Asta puțin mă liniștește. Pe de altă parte, mi-aș dori ca la, la nivelul comisiei să se acorde o atenție mai mare în, uh, în monitorizarea situației, pentru că avem o legislație de mediu și există și uh, zone care trebuie să fie protejate, cum este Parcul Vezuviului. Există reglementări speciale. Tocmai de aceea mă miră că uh, Um, aici a existat posibilitatea inclusiv de a menaja o groapă de gunoi în cadrul unei rezervații. Dar uh, voi încheia uh, intervenția mea spunând uh, încă o dată că sunt absolut favorabilă unei colaborări cu Comisia pentru a urgenta rezolvarea lucrurilor și pentru o bună comunicare inclusiv cu uh, administrația locală uh, pentru că și responsabilii locali, uh, printr-o bună comunicare cu Comisia, vor putea să-și îndeplinească mai bine responsabilitățile. Mulțumesc foarte mult! Domnul Rivelini următoarea intervenție, după aceea domnul Prodi, domnul Arsenis și domnul Rossi. Aș uh, ruga toți vorbitorii să aibă intervenții cât mai succinte, pentru că mai avem încă multe uh, aspecte de discutat înainte de pauza de prânz. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc nu doar în calitate de uh, eurodeputat pentru prezentarea făcută, ci și ca membru care vine din această regiune atât de uh, chinuită și care acum se află în atenția Parlamentului European și în general a opiniei publice europene datorită unei situații dramatice. Nu pot decât să fiu de acord cu reprezentanta Comisiei și chiar Comisarului European uh, Uh, dacă când cere ca un plan uh, de rezolvare a situației să fie elaborat până la sfârșitul anului pentru a putea fi adoptat la începutul anului viitor. În ce privește uh, penalitățile prevăzute pentru regiunea Campania, mi se pare că este chiar absurd ca în anul 2010 să ne mai confruntăm cu o asemenea situație dramatică. Eu înțeleg foarte bine cât de complicate sunt responsabilitățile Comisiei. Înțeleg foarte bine și că se plasează pe poziția unor adevărați judecători în a încerca să rezolve situația, dar cine ar avea de câștigat de, uh, în urma acestei probleme? Uh, în urma faptului că încă se află uh, atâta gunoi pe străzi, uh, trebuie să ne întrebăm cum putem să scăpăm de această situație de urgență creată. Trebuie să încercăm să-i ajutăm prin rezolvările pe care le propunem și celor care se află într-o situație dificilă. Nu putem opera strict cu mijloace birocratice. Uh, Um, să emitem decizii sau um, amenzi pentru campanie, fără să ne gândim cum putem să rezolvăm această criză, pentru că și campania este parte a Europei. L-am ascultat și pe președintele uh, acestei regiuni care își face griji în legătură cu um, soluționarea trebuie să respecte niște termene foarte stricte pe care de altfel doamna Bucela le-a expus. Trebuie să-i ajutăm pe cetățenii europeni din campania eu există un proverb napolitan pe care l-am prezentat și Comisiei PETI de fapt, cetățenii napolitani sunt cei care au de suferit. Dar ă, tocmai de aceea trebuie să îi pedepsim pe responsabili, pentru că în clipa de față cei care trag ponoasele sunt ă, cetățenii. Deci, mă gândesc dacă nu uh, am putea găsi și alte tipuri de soluții în afară de uh, amenzi și penalități pentru campania. Să avem și alt plan de rezolvare. Iar uh, o întrebare concretă în legătură cu cele expuse până acum. Doamna Bucela a spus că Italia ar trebui să fie pedepsită de Curtea Europeană de Conturi să plătească peste 22.000 de euro pe zi pentru faptul că deșeurile din uh, Milano nu sunt uh, înlăturate corect. Dar eu mă întreb, uh, în afară de solidaritatea italiană, nu ar trebui să existe și o solidaritate europeană? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iar acum, domnul Prodi. Sono. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt exact de aceeași părere cu colegii mei. Cred că este absolut oribil ceea ce se întâmplă în Italia. Dar trebuie să facem față situației. Trebuie să ne trezim. Se întâmplă ceva îngrozitor și o situație foarte gravă. Există alte regiuni în Italia unde toate aceste lucruri se desfășoară în mod adecvat. Gestionarea deșeurilor are loc prin procese care funcționează foarte bine. Eu eram administrator în provincia Bologna și atunci, um, în perioada respectivă, se s-a pus la punct infrastructura pentru colectarea și pentru uh, eliminarea acestor deșeuri urbane. Aveam trei incineratoare mari și trei instalații de susținere. Deci, există resurse în Italia pentru a ne ocupa de această problemă. și cred că aici și acum trebuie să ne asigurăm că dăm dovadă de solidaritatea care lipsește. Pentru că numai astfel vom putea să avem o reacție eficientă la această problemă. Aș dori așadar să dau asigurări referitor la faptul că există resurse știu că colegilor le vine greu să creadă că are loc, de fapt, o astfel de situație. Dar țara ar trebui să găsească resursele, să găsească o soluție pe care să o și plătească. E adevărat că uh, e implicat aici și criminalitatea organizată și, de fapt, aici este cel mai mare semn de întrebare, din păcate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Prodi. Și acum Criton Absenis ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb Comisia dacă acest parc național face parte din rețeaua Natura 2000. Nu știu dacă ar putea să mi se spună acum, înainte să continui cu întrebarea mea, pentru că de asta depinde întrebarea mea. Aveți această informație? E, conform informațiilor mele, parte din Parcul Național uh, Italian Vesuvio face parte din rețeaua Natura 2000. Nu știu dacă depozitul de deșeuri care este localizat Uh, la frontiera parcului din Înterținio. Nu știu dacă această zonă face parte din uh, rețeaua Natura 2000. Nu știu sigur, dar sunt aproape sigură că nu e parte. Mulțumesc pentru răspuns. Astfel de depozite de deșeuri uh, sunt, sunt uh, acceptate, sunt uh, permise și în zone care fac parte din uh, rețeaua Natura 2000, pentru că dacă lucrurile stau așa, uh, Cred că acesta este o, un aspect important. Și ar trebui să vedem ce fel de activități nocive pentru mediu sunt permise acum în zone protejate ca fiind bogate în biodiversitate și ce ar trebui să schimbăm în această situație. Deci dacă așa stau lucrurile, atunci aș dori să mă alătur colegilor mei care și-au exprimat aceeași îngrijorare în acest, la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Arsenis. Domnul Oreste Rossi acum. Mulțumesc. Această discuție despre deșeurile din Napoli și din Campania, ea de fapt se desfășoară de decenii, nu e o problemă nouă. Pentru că autoritățile locale s-au dovedit incapabile să facă față volumului deșeurilor. Și asta în pofida faptului că în alte regiuni autoritățile regionale fac față situației foarte bine. Dar există alte regiuni în care nu se face o colectare diferențiată a deșeurilor și există alte regiuni unde există administratori care gestionează deșeurile în mod adecvat și alte administratori care nu fac acest lucru. Dar atunci când există o situație de urgență, situații uh, de dificile din punct de vedere sanitar, atunci aceste deșeuri, deșeurile periculoase, trebuie să fie izolate și adevărat că zona respectivă este în apropierea parcului, dar era o zonă unde uh, se puteau stoca deșeurile și guvernul n-a putut să facă nimic, pentru că de fapt, ce era necesar, elementul era necesar era izolarea deșeurilor pentru ca apoi aceste deșeuri să fie selectate și tratate dacă se vor impune penalități, eu sper ca ele să fie plătite de cei vinovați. Nu cred că aceste penalități ar trebui să fie plătite de toți cetățenii italieni și nu de cei eh, și să fie plătite de cei care sunt eh, responsabili pentru producerea acestei mizerii, în cel mai propriu sens al cuvântului. Iar aceste deșeuri nu ar trebui să fie apoi doar redistribuite în toate depozitele de deșeuri din Italia. Deci aș invita Comisia să facă tot ce poate pentru a se asigura că planul de gestiune este pus în aplicare și să existe, să facă presiuni foarte serioase asupra acestei regiuni pentru a se asigura că planul este executat în mod adecvat. Dacă nu, atunci vă trebui să plătească penalități și loca autoritățile locale care nu și-au făcut treaba uh, vor trebui să plătească aceste penalități. Mulțumesc, domnule Rossi. Domnul Ciumparia. Domnul Ugias. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să avem o atitudine obiectivă în această dezbatere. Pentru că această situație pune pericole de sănătate pentru uh, cetățeni. Cetățenii au dreptul la sănătate, iar aici există un depozit de deșeuri într-o zonă unde ar trebui să fie respectate niște constrângeri de mediu. Și în afara acestor puncte obiective, sigur că mai trebuie luat în considerare și alte elemente. Uh, colegul meu, domnul Rossi, a, a menționat gestiunea defectuoasă a deșeurilor în această regiune, dar să nu uităm că vreme de ani, de zile, camioane întregi de deșeuri, chiar și deșeuri toxice, au venit din Italia și din alte zone din Europa uh, în uh, niște depozite de deșeuri care sunt gestionate de camore și de mafia. Deci, e o problemă care nu e doar a regiunii, e a statului și este a Uniunii Europene. Pentru că, da, avem nevoie de aceste inițiative pe care le-a menționat Comisia, da. Sunt de acord cu acest lucru. Dar nu e suficient să ai astfel de promisiuni prim-ministrul nostru a spus că se va ocupa de problemă imediat, iar apoi uh, a spus uh, peste două luni, peste trei luni. Dar dânsul este ocupat uh, cu activitățile personale, cu petrecerile, bunga-bunga. Și poate că nu mai rămâne timp să rezolve problemele cetățenilor italieni. Deci, Comisia trebuie să aibă o poziție fermă și să ia măsuri și să ne spună și nouă ce să facem. Trebuie, în orice caz, să aplicăm în mod ferm măsurile recomandate. Vă mulțumesc, domnule, spune președintele. Urmează acum. Înainte să dau cuvântul înapoi doamnei uh, Bucelea de la Comisie, domnul Rivelini a dorit să intervină. Doar un minut, îmi cer scuze, domnule președinte, dar aș dori să subliniez un lucru. Uh, guvernul regional din Campania a fost ales doar acum șase luni. Deci trebuie să fie foarte clar cine e responsabil și nu cred că trebuie să dăm vina acum pe acest guvern regional. Ei deja uh, s-au pus în legătură cu doamna Puceli, doamna Bucela, cu comisia și încearcă să colaboreze. Și vreau să-i spun ceva și colegului Rossi. Dacă autoritățile locale trebuie să plătească daunele pentru care sunt responsabili, e bine, atunci eu cred că penalitățile ar trebui să fie plătite în sus până la Milan și până la toate marile companii din Nord care utilizează campania ca zonă unde să-și depoziteze deșeurile. Deci, haideți să mergem uh, corect pe scara responsabilității. Suntem 27 de state membre în această Uniune Europeană și trebuie să avem totuși o poziție constructivă, să colaborăm, pentru că dacă nu, uh, atunci nu mai avem o comunitate nu, și nu funcționează lucrurile așa. Mulțumesc, domnule, domnule Rivelini. Acum am să dau înapoi cuvântul reprezentantei acestei Europe a solidarității, doamna Bucela. Mulțumesc, domnule președinte. Din moment ce majoritatea persoanelor au vorbit italiană, am să vorbesc și eu italiană. Îmi cer scuze domnului Arsenis, care a vorbit engleză, dar sunt sigură că interpretarea va fi minunată, spune vorbitoarea. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că răspunsurile mele se referă numai la uh, competențele comisiei. Orice alte observații în care com comisia nu are competențe, ei bine, eu nu am să le includ în uh, răspunsurile mele. În primul rând, doamnei Merchis. Și sper că doamna Merchis primește răspunsul meu, pentru că a adresat o întrebare specifică. Dânsa a spus că pentru a evalua ar, procedura articolului 160, Comisia s-ar baza pe termenele, pe respectarea planului de gestionare a deșeurilor. Eu vreau să știu la ce anume se referă dânsa când spune termen. Pentru că acest răspuns va pune în lumină și alte chestiuni din întrebările dânsei. De asemenea, Curtea de Justiție a spus că o hotărâre trebuie să fie pusă în aplicare cât mai repede posibil, într-un termen de timp rezonabil. În acest caz, punerea în aplicare a hotărârii constă în trei părți adoptarea planului, planul care trebuie să conțină toate elementele necesare. Apoi, punerea în aplicare a acestui plan și apoi dezasamblarea acestor uh, depozite ilegale. Va exista, sigur, un termen de timp, pentru că nu putem să ne imaginăm că 8 milioane de tone de deșeuri vor, putea, vor dispărea uh, în câteva luni. În orice caz, Comisia va trebui să se asigure că acest proces se încheie cât mai repede posibil. Aceasta va fi sarcina noastră. Și va trebui, deci, să monitorizăm cu atenție situația. De asemenea, vreau să menționez și uh, depozitul de deșeuri din Terținio, teritoriul uh, acesta care este folosit ca depozit de deșeuri. Nu există niciun fel de legislație care să interzică în mod explicit depozitarea de deșeuri în parcuri. Însă avem directiva privind habitatele care specifică că atunci când există situații de urgență, se creează ad hoc depozite de deșeuri sau instalații care sunt uh, construite pe situri aparținând uh, rețelei Natura 2000, trebuie făcută o evaluare conform articolelor 63 și 64 din directiva relevantă. Și după cum am spus în introducerea mea, orice acțiune după data de 4 martie pentru a pune în aplicare hotărârea curții va trebui să respecte legislația comunitară în materie de mediu. Și sigur, de fapt, acest lucru se referă în primul rând la directiva privind gestionarea deșeurilor, dar și celelalte directive de mediu. De asemenea, doresc să-i răspund domnului Rivelini. Dânsu s-a referit în intervenția sa la penalități. Curtea de Justiție este organismul care decide și aplică penalități. Atunci când comisia se adresează curții a doua oară, poate să facă o propunere privind penalitățile, însă nu comisia este cea care uh, e în măsură să facă, să ia decizia finală. Curtea de Justiție are uh, autoritatea finală. Și uh, pentru că cererea a fost făcută statului membru, statul membru este cel care trebuie să decidă cum să gestioneze un potențial sistem de penalități. Cred că am răspuns, domnule președinte, la toate întrebările. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Aș dori să urez bun venit uh, celor 35 de vizitatori de la Lua, care au fost uh, invitați de biroul de informare de la Paris aș dori să le urez bun venit în mijlocul nostru. Dacă aveți vreo întrebare cu privire la punerea în aplicare a politicilor de mediu, mai avem încă timp pentru încă o întrebare. Prima întrebare a fost uh, adresată de Sandrine Bellier și se referă la biodiversitate. Sandrine Bellier nu este în sală, se pare. Atunci trecem la următoarea întrebare. Doamna Karin Kadenbach a adresat următoarea întrebare, dar nici dânsa nu este în sală. Da, văd că doamna Morcunaitel reprezintă pe Richard Zeber, cea de-a treia întrebare cu privire la directiva cadru privind apa. Mulțumesc. Am să adresez trei întrebări în numele domnului Zeber. Prima se referă la punerea în aplicare a directivei cadru privind apa, care obligă statele membre să redacteze și să publice planuri de gestionare a bazinelor hidrografice. Întrebarea este, câte sta care state membre și-au publicat deja la timp planurile de gestionare a bazinelor hidrografice, câte planuri de gestionare au fost publicate până acum și dacă ele respectă orientările din directiva cadru privind apa. O altă întrebare se referă la regulamentul RICI, tot al lui Richard Zeber, punctul 9. Ați putea să ne spuneți care este situația în momentul de față în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului RICI și dacă ar putea să devină necesară o revizuire a regulamentului, dacă da, în ce interval de timp și dacă Comisia consideră că este nevoie să extindă regulamentul RICI. Și ultima întrebare, în numele lui domnului Zeber se referă la cel de-al șaselea program de acțiune pentru mediu, care are uh, priorități cheie, schimbări climatice, natura și biodiversitatea, mediul și sănătatea, precum și resursele naturale și deșeurile. Care este stadiul privind pură în aplicare al acelui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu? În ce măsură s-a încheiat Uh, punerea în aplicare a acestui program. Și aș dori și eu să adaug o întrebare în numele meu. Comisia vorbea despre Convenția de la Arhus și participarea societății. Care este opinia Comisiei? Participarea societății uh, în procesele de evaluare a impactului de mediu este într-adevăr uh, Um, eficace sau și Comisia nu vede asta doar ca pe o formalitate, ci uh, o ia în considerare într-adevăr, adică ea uh, implică oamenii într-adevăr în procesele uh, legislative? Președintele, din păcate, nu vom avea timp azi să discutăm toate aceste subiecte. Acestea vor trebui să aștepte până data viitoare. Însă, Poate că reprezentanta Comisiei ar putea să răspundă la întrebarea cu privire la directiva cadru privind apa, deci întrebarea a treia. Garcia. Domnul Iulius Garcia. Thank you. Thank you very... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, există trei întrebări specifice privind directiva cadru, privind apa, Planurile de gestionare la care s-a făcut deja referire, pe care statele membre l-au publicat, câte state membre și-au publicat la timp planurile de gestionare și câte au fost publicate până acum și mai există o întrebare privind consecvența uh, și conformitatea acestor planuri cu directiva cadru privind apa. La prima întrebare, vă spun că 12 state membre au respectat termenul limită privind uh, stabilit de directivă și au înștiințat Comisia cu privire la planurile de gestionare până la 22 martie. Este vorba de Bulgaria, Cehia, Germania, Franța, Letonia, Luxemburg, Olanda, Austria, Slovacia, Finlanda, Suedia și Marea Britanie. Încă patru state membre au înștiințat uh, Comisia cu privire la planurile de gestionare după trecerea termenului Estonia, Ungaria, Irlanda și Italia și am lansat procedura de încălcare împotriva celorlalte 11 state membre rămase care nu și-au îndeplinit această obligație stipulată de directiva cadru privind apa. Cred că este foarte important să se menționeze că două dintre aceste cazuri, e vorba de Belgia și Lituania, se referă la adoptarea parțială sau neadoptarea la nivel parțial a acestor planuri de gestionare a districtului hidrografic. Aceste state, state membre au depus o parte din aceste planuri, dar planurile nu se referă la întregimea teritoriului țărilor respective. În ceea ce privește a doua întrebare, câte planuri de gestionare a districtului hidrografic au fost publicate până acum, ei bine, am primit 110 110 planuri, 110 planuri de gestionare a districtului hidrografic, ceea ce înseamnă că mai lipsesc 66. Mai mult, am primit uh, și un număr de înștiințări în ceea ce privește adoptarea unor planuri internaționale. Cu privire la ultima întrebare, consecvența în ceea ce privește cerințele din cadrul directivei cadru privind apa. Noi am început deja evaluarea planurilor care au fost depuse în ceea ce privește conformitatea cu directiva cadru privind apa, dar această activitate este încă în desfășurare. Sperăm să avem contacte bilaterale cu statele membre în 2011 și, bineînțeles, dacă constatăm că unele planuri nu respectă directiva cadru privind apa, se vor demara proceduri de încălcare. Comisia are intenția de a publica un raport privind aplicarea generală a directivei cadru privind apa pe baza evaluărilor planurilor de gestionare a districtului hidrografic, iar acest raport va face parte din planul pentru 2012, 2012 de salvare a districtului hidrografic european. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. reprezentantului nostru a Comisiei de a Comisiei, punctul nostru de contact cu Parlamentul European în ultimii ani, care ne, în ultimii opt ani, care ne răspunde la întrebări în toată această perioadă și acum uh, va prelua o nouă funcție pentru care îi, ură, îi urăm mult succes. Vreau să vă întreb dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, Vom continua dezbaterea privind celelalte întrebări restante la alte ședințe pe viitor. Iar următoarea noastră ședință va avea loc pe 24-26 ianuarie. Vă mulțumesc!